So, ladies and gentlemen, dear colleagues, let's start our... Dragi eh, colegi, bun venit! Începem la Trade Policy Day. De fapt, este o jumătate de zi. O jumătate de zi, totuși, e foarte interesantă în legătură cu viitorul politicii comerciale. Avem o nouă comisie executivă. Avem și un nou director general la DG Trade recent a început și noul Parlament să lucreze și acum a venit momentul să vedem care sunt uh, prioritățile pe următorii 5 ani. Deci, da, e momentul oportun pentru a purta o astfel de discuție. Sper că ea va fi una animată. Avem experți uh, în diferite mod- domenii, avem și moderatori ai discuției deci nu o să fiți prea plictisiți de președintele comisiei dumneavoastră, deci o discuție animată, sperăm să fie și asta un model de urmat. În primul rând o invităm pe Sabine Vaiant de la DG3, director, să ne ofere uh, perspectiva sa în legătură cu prioritățile pe următorii 5 ani și sunt destul de sigur că nu veți ne spune ceva asemănător cu ceea ce a spus Trump ieri. Toată lumea vorbește despre durabilitate, despre această mare provocare. Numai un om în lumea asta la Davos spune și susține cu totul și cu totul altceva. Nu știu cum poate fi convins el și administrația americană de contrariul, dar poate asta ne va spune și Sabins în bilanțul său. Sustenabilitate durabilitate în ce privește aplicarea politicii comerciale, folosirea justă a preferințelor comerciale și, bineînțeles, o trimitere clară la obligații și acorduri comerciale în vigoare în momentul în care se aplică toate acestea și bineînțeles, legătura și coerențele față de celelalte, celelalte politici europene. Nu trebuie să mai abordăm lucrurile așa, pe căprării. Acum îi dau cuvântul lui Sabina, cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru uh, organizarea acestei zi ale a politicii comerciale. Îmi pare bine că avem totuși o jumătate de zi, totuși, pentru că cealaltă parte a zilei ați uh, dedicat-o pe bună dreptate acordului comercial și de protecția investițiilor cu Vietnamul și aduc un omagiu, practic, comisiei dumneavoastră și dumneavoastră ca președinte, pentru că uh, sunteți în dialog cu această țară, cu Vietnamul, doriți să vă asigurați de angajamentul său și cred că așa stau lucrurile. Suntem la un înce- început de drum. Anul acesta va fi unul destul de complicat pentru politicile comerciale. Anul trecut la fel a fost complicat, nici anul acesta nu va fi prea simplu, să fim pragmatici. Pe de altă parte, avem o serie de provocări, începuturile noi comisii, primul an în plin pentru Parlament, pentru acest mandat, dar este și o ocazie pentru a ajusta, corecta prioritățile, a corecta tirul și mi se pare o bună idee să facem asta cu toate instituțiile noastre. Ne așteaptă un an important, bineînțeles, care va fi probabil dominat în continuare de ceea ce aș numi eu Uh, bătălia purtată pe plan tehnologic, economic și chiar politic între Statele Unite și China, deci bătălia pentru supremație. Este acesta anul în care Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană și va trebui să punem bazele relațiilor noastre viitoare. În Statele Unite este an electoral și mai vorbim și despre un an în care uh, avem strategia digitală, dar și pactul verde, pactul ecologic Green Deal, cu tot atâtea propuneri ale comisii care vor duce la niște mutații eh, foarte importante ale modului în care uh, trăim, muncim și uh, facem comerț unii cu ceilalți. Deci să nu subestimăm aceste mutații. Deci, practic, un an de răscruce anul 2020 într-un context uh, complicat, uh, cu sistemul multilateral uh, destul de uh, zdruncinat, cu acel mecanism de dezvoltare a litigilor destul de controversat. Protecționismul este în continuare în creștere. Asta se întâmplă totuși de la ultima criză financiară încoace și în baza de date privind uh, accesul pe piață, obstacolele menționate acolo sunt uh, unele care originează, jumătate dintre ele, din anul 2015. Nu numai China, uh, așadar, este o țară care recurge la protecționism. Tot în uh, această bază de date uh, se spune că nu suntem încă la adăpost de aceste probleme, însă elemente pozitive, lucrurile uh, s-au uh, mișcat destul de bine în domeniul comerțului în ultimii ani. O serie de acorduri au fost uh, încheiate, multe dintre ele în ultimul mandat și mai bine de 70 de țări sunt acoperite astăzi de astfel de acorduri comerciale. Uh, nu toate au fost încă semnate, însă semnalele sunt pozitive. De pildă, Canada, exporturile noastre au ajuns la 48 de miliarde în 2018, o creștere cu 15% față de cei trei ani precedenți acestei date, este extraordinar când te gândești că exporturile către alte țări nu au crescut decât cu 8%. Agricultura și ea, ca volum de comerț, a crescut cu 7%, dar să nu uităm că avem interese defensive în agricultură, care sunt protejate, trebuie să fie protejate prin acordurile noastre, dar să nu uităm nici de interesele noastre de tip ofensiv. Nu în ultimul rând, Schimburile de servicii au crescut cu 11% față de perioada precedentă. Acolo cu Japonia suntem încă la începuturile acestui drum. Au scăzut uh, tarifele vamare și ele probabil se vor ridica uh, la un câștig de peste 30 de miliarde. Dincolo de toate aceste cifre, e vorba de creștere economică reală, de locuri de muncă create Astăzi exporturile sprijină uh, 36 de milioane de locuri de muncă în Europa și asta înseamnă și faptul că suntem conectați cu întreaga creștere economică internațională. E nevoie de asta pentru că știm că în următorii ani 86% din creșterea economică mondială se va petrece în altă parte decât pe continentul european. De aceea nevoia de a-i promova pe operatorii europeni cu oportunități de creștere, de dezvoltare cu creșteri uh, ale calității satisfacției clienților și cu prețuri uh, competitive. Cu atât mai mult pentru imm uri care uh, profită de astfel de ocazi. Firmele mai mari se descurcă mai bine în ape tulburi, e mai greu pentru firmele mai mici care pot să fie zdrobite de concurența și povara relațiilor internaționale. Pot să mai menționez și alte lucruri pozitive, însă m-aș opri uh, Ehm, în final, la Vietnam avem un acord foarte bun pentru că astfel uh, intrăm în această zonă a ASEAN-ului și uh, încurajăm astfel și dezvoltarea durabilă cu această ocazie în această regiune a lumii. Mă bucur foarte mult că și opinia publică astăzi, în ce privește politica comercială internațională, când vine vorba de acorduri, de transparență, această opinie publică, vă spuneam, recunoaște aceste elemente și sprijină mult această politică comercială și asta ne va ajuta și în anii următori. Însă ce e de făcut în continuare? În ce privește comerțul, astăzi nu vorbim totuși propriu-zis de comerț. Comerțul înseamnă altceva astăzi, de pildă bătălia pentru uh, supremația tehnologie și comerțul e folosit ca un vârf de lance în diverse alte uh, câmpuri de bătaie uh, cu uh, impact uh, politic și așa mai departe. Aici trebuie să ne adaptăm. Iar uh, diviziunea muncii între UE și statele membre uh, nu înseamnă că ne putem adapta ușor la aceste schimbări, dar nu prea avem de ales. Atât Statele Unite cât și China au această ge- abordare geoeconomică, folosind elemente economice în politică și invers. Însă să nu uităm un lucru, Multe dintre aceste provocări pe care le avem în sistemul multilateral de comerț provin dintr-o uh, insuficientă a Chinei în uh, ordinea mondială. Uh, China a tot promis reforme pe care nu le-a uh, făcut și au fost niște așteptări când China s-a alăturat OMC-ului în 2001. Așteptările respective încă nu s-au materializat, vedem asta. Iar Statele Unite a reacționat la aceste provocări și tulburări eh, eh, provocate de intrarea în sistem a Chinei, eh, alegând să se izoleze de sistem și să acționeze pe cont propriu și principalul, principala instituție care a pățit-o aici este OMC-ul, în mod colateral, care, știm bine, instituția a reprezentat Fundația Prosperității noastre timp de zeci de ani. Trebuie ca să repunem în centrul atenție importanța OMC-ului și să înțelegem cum poate să se compună această ecuație cu participarea și cu ponderea pe care o țară, cum este China. Sistemul trebuie, deci, uh, corectat. Și asta este principala noastră prioritate a Comisiei. Dar, bineînțeles că comerțul nu este de sine statător, așa cum a spus și domnul Lange, el contribuie și la alte domenii politice și m-aș concentra pe ceva, pentru că nu voi participa la panelul privind comerțul durabil, dar tot vreau să-l menționez. Despre ce este vorba? Ce contribuție poate să aducă comerțul la Green Deal? trebuie să ne asigurăm că com, politica comercială nu produce pagube sau daune. Regulile sale nu sunt astfel negative, dar trebuie să nuanțăm lucrurile. Pentru că mai mult comerț ar însemna mai mult transport, mai multe ambiții și mișcări și uh, Uh, o uh, amprentă ecologică sporită. Nu, trebuie să fim mai nuanțați, trebuie să înțelegem mai bine care este impactul fluxurilor noastre comerciale, ale acordurilor noastre comerciale asupra mediului. E mai bine să cumperi uh, căpșuni și cireșe din Maroc decât să le crești în seră lângă tine uh, acasă. Iar dacă uh, cumperi uh, carne de pui din Noua Zeelandă, trebuie să vezi că ea este cumva compensată la emisii cu altceva. Și asta trebuie văzut evaluat prin uh, studiile de impact. Dar nu ne oprim aici. Trebuie să vedem modul în care comerțul poate să aducă o contribuție pozitivă la uh, atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin inovare, prin producții cu emisii scăzute și așa mai departe. Pe acestea trebuie să ne concentrăm atât multilateral cât și în relațiile noastre bilaterale. Și în al treilea rând, există domenii unde măsurile comerciale s-ar putea să fie necesare pentru a asigura eficientizarea politicilor noastre pro-climat, de unde mecanismul de ajustare a emisiilor la frontieră operatorii europeni din statele noastre și firmele noastre pot să aibă încrederea că pot să fie mai ambițioase când vine vorba de reducerea emisiilor. Asta în condițiile în care noi îi, îi asigurăm că putem să facem astfel încât că ei să nu fie tentați să delocalizeze în zone mai puțin uh, prietenoase cu mediul sau să să reimporte produse Uh, cu uh, amprentă ecologică mare uh, în Uniunea Europeană. Scurgerea de carbon este aici un risc foarte mare și sunt niște măsuri care trebuie adoptate în urma unor evaluări în toată regulă și și Parlamentul va participa la acest gen de evaluări de impact, dar bineînțeles că comerțul poate juca un rol și în alte domenii unde ne promovăm și protejăm interesele. Am vorbit despre uh, Uh, comerțul de securitate și tehnologie, deci, deci produse în acest sens și asta se leagă de uh, uh industrie, de strategia industrială și de tehnologii. Să nu fim dependenți așadar de producții din afara Uniunii Europeană. Care sunt acele tehnologii pe care trebuie neapărat să le avem pe teritoriul UE? Trebuie să avem lanțuri de aprovizionare sigure și o protecție, așa cum se cuvine, a drepturilor de autor neuitând nici uh, concurența loială și piața liberă. Deja acționăm în acest sens în momentul în care uh, monitorizăm uh, tot ce înseamnă investițiile și due diligence. Însă comerțul trebuie să contribuie mai mult la dezvoltarea durabilă, la obiectivele ONU în acest sens și veți avea o sesiune dedicată mai încolo acestor uh, aspecte. Uh, de asemenea, în acordurile noastre am pus lucruri legate de eh, normele și standardele legate de drepturile lucrătorilor și acordurile de muncă și eh, toate acestea trebuie să reprezinte o politică comercială coerentă. Însă vreau să avertizez asupra um, unor așteptări poate prea mari față de politica comercială. Comerțul nu se rezolve toate problemele din această lume. Politica comercială nu este nici politică de securitate, nici una externă, nici pro-dezvoltare și nici politică pro-climat. Comerțul trebuie să se concentreze pe ceea ce poate să ne aducă și să producă, adică prosperitate, economie solidă și un vector de creare de locuri de muncă și de creștere economică. Și atunci ce vom face în acest sens în 2020? Am spus deja, Principala noastră prioritate este îndreptarea sistemului de la OMC și restabilirea mecanismului de rezolvare a, rezolvare a disputelor litigilor, apoi uh, relațiile noastre cu China și cu uh, SUA. În acest moment, uh, președinta von der Leyen se întâlnește cu președintele Trump ca să vadă împreună ce se poate face pentru a relansa relația transatlantică. Discutăm și lucrăm și cu China ceea ce privește acordul de investiții, o serie de elemente, se, vorbesc, se discută acolo, uh, tasalul de tehnologii, firmele de stat, apoi diversificarea relațiilor noastre. Ne preocupă, de aceea îmi pare bine că avem acest nou pas făcut în direcția Vietnamului, apoi o nouă relație cu Regatul Unit, apoi relația noastră cu uh, Elveția, o nouă strategie pe Africa anul acesta, uh, în ajunul summitului uh, cu acest continent. Nu e vorba numai de acord comercial sau de, acord, sau de comerț, ci e vorba pur și simplu de niște elemente clare dintr-o strategie comercială internațională. Bineînțeles că ne preocupă și rezultatele concrete uh, în urma acestor acorduri, care să nu rămână doar niște simple vorbe goale sau hârtii, le vom integra aceste aspecte în toate uh, activitățile noastre comerciale pentru mai multă previzibilitate. Nu în ultimul rând, terenul de joc echitabil. Trebuie să continuăm să fim promotorii comerțului deschis, dar să nu fim naivi. Întotdeauna vom avea vom fi cei care vom privilegia negocieri în sistem multilateral sau plurilateral, uh, nu trebuie uh, totuși să uh, lăsăm garda jos și să nu ne apărăm. Să nu ne apărăm când vin vorba de practici neloiale. Iată de ce vom continua să folosim măsuri comerciale defensive atunci când va fi cazul și numai ce am lansat o propunere uh, în ce privește regulamentul de punere în aplicare, care vizează Curtea de Apel sau Forumul de Apel de pe lângă OMC. De asemenea, ne preocupă licitațiile și achizițiile publice pe plan internațional, mă voi întoarce la acest subiect, și, bineînțeles, distorsiunile pe piața internă care pot să provină din ajutoarele de stat străine. Pe toate aceste chestiuni, pe toată această agendă de lucru, avem nevoie de o cooperare strânsă între Comisie, Parlament și societatea civilă, în orice formă ar apărea aceasta, toate acestea de dragul legitimității și eficienței politicii comerciale. Cetățenii au multe uh, întrebări în legătură cu politica comercială, pe bună dreptate, nu putem numai noi la Comisie să ne preocupăm de asta, e nevoie de o dezbatere în cunoștință de cauză. Parlamentul European este un loc ideal pentru a purta astfel de discuții, dar trebuie ca aceste discuții să continue și pe plan local, în statele membre, pentru că, bineînțeles, toate politicile acestea comerciale vor vin de undeva de la un nivel local. Mă opresc aici și aștept să discutăm în continuare. Vă mulțumesc foarte mult! Thanks a lot, Sabine, for... Vă mulțumim foarte mult, Sabine, pentru această prezentare în legătură cu perspectivele comerciale din punct de vedere al uh, Comisiei. Acum îi dau cuvântul moderatorului nostru, Ziana Dwyer, editor șef la Borderless. Cred că toată lumea cunoaște acest uh, buletin de știri uh, european. Vă mulțumesc! E o adevărată onoare să mă aflu astăzi aici și vă mulțumesc că, că mi-ați oferit ocazia pentru a avea această discuție în legătură cu politica comercială după 2020. Da, suntem la începutul uh, lunii ianuarie, deci uh, acum privim către viitor. Primul nostru grup de discuții se va concentra pe politica comercială în vremurile tulburi. Avem niște invitați uh, de vază economiști, juriști, Sabine, a fost de acord să mai rămână deocamdată, poate să și reacționeze la ce se va spune și vom avea de asemenea o discuție de aproximativ o oră și un sfert, o oră și 45 până, de minute până când vom trece la următoarea sesiune. Acum le voi da cuvântul aspeților noștri. În primul rând, Julian Nielsen, director ajung la OCDE, la Directoratul de Comerț și Agricultură, domnul Pet Eckhout, profesor de drept european și decan la Universitatea de, Le- de Drept de la Universitatea din Londra. Este un profesor emerit de drept comercial și internațional. Anne Stellingel, director ajung la Confederația Elve- uh, suedeză deci dumneai de asemenea a fost activă și în domeniul sindicatelor, după care acum uh, îi voi da cuvântul Giuliei, care ne va prezenta o imagine de ansamblu a politicii comerciale internaționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a fi astăzi aici pentru a vă oferi perspectiva noastră. Nu pot decât să sprijin uh, ceea ce ne-a descris bine în legătură cu vremurile grele prin care trece politica comercială. Într- adevăr uh, sunt vremuri grele. Nu e vorba doar de ce se întâmplă, ci e vorba de nesiguranța zilei de mâine. Și date fiind aceste incertitudini, vedem că investițiile sunt afectate și creșterea uh, mondială este încetinită. Dacă ne gândim la provocări legate de cooperare economică și comercială, vă întrerup, ați putea să vorbesc puțin mai rar și mai clar, avem interpreți care traduc în diferite limbi și avem mai mult timp decât uh, să alocase inițial. Îmi cer scuze pentru viteza cu care am luat cuvântul. Deci, în ceea ce privește provocările legate de cooperarea economică internațională și stabilirea de reguli la nivel internațional, da, e foarte greu. Dar să nu uităm care este alternativa. <laughs> Adică, nesiguranța, incertitudinea despre care s-a vorbit, care este foarte nocivă, mai ales pentru micile companii. Și să ne gândim și la impactul asupra creșterii mondiale. Deci, în primul rând, ar spune că avem nevoie de o cooperare economică internațională și de reguli globale. Și avem nevoie de asta, în al doilea rând, pentru că o serie din provocările majore din sistemul comercial sunt provocări pentru care are nevoie de soluții majore bazate pe reguli trei. În primul rând, digitalizarea și comerțul digital, care acum, practic, e temelia comerțului. Avem internetul, însă internetul global uh, e supus și la reglementări și apare problema gestionării fluxului de date transfrontalier. Și aici avem diferite regimuri de reglementare, deci e nevoie de o anumită interoperabilitate de soluții, mai ales dacă vrem să profităm de pe urma beneficiilor pentru un comerț inclusiv pentru companii mici, pentru femei sau pentru țările în curs de dezvoltare. Deci se pune mult accentul pe unele diferențe care există între modelul SUA de protecția datelor și cel mod european și aceste diferențe sunt importante, însă, dincolo de asta, trebuie găsite căi de a minimiza aceste probleme și să nu pierdem din vedere o tendință îngrijorătoare care e mai generală și care impune restricționări asupra fluxului de date în alte state. Deci e o primă provocare. Avem un internet global pe care vrem să-l păstrăm ca atare și trebuie să găsim o cale pentru asta. A doua provocare – subvențiile, ajutoarele de stat. E o problemă mm, cu care o avem de mult timp în domeniul agriculturii, al combustibilor fosibili, în domeniul pescuitului și ceea ce vedem noi e că au loc mari provocări, uh, mari modificări în sectorul industrial. Vedem cum guvernele simt trei feluri de presiuni. În primul rând, multe guverne sunt îngrijorate de faptul că trebuie să facă concurență capitalismului de stat. Sunt uh, Eh, de asemenea îngrijorate de faptul că cel care câștigă practic e cel care dă tonul și de asemenea sunt îngrijorate de tendințele comerciate. Mulți se tem că vor fi prinși practic pe o piață a producției cu astfel de tendințe mercantiliste. Și pe acest fundal, tendația e mare să-ți închizi piața și să bagi bani publici în anumite activități. Pompezi cu bani publici, dar asta e foarte riscant, credem noi, la nivel global deoarece se distorsionează piețele, concurența, vedem un risc de capacitate, există riscul unui uh, război al ajutoarelor de stat care ar fi foarte dăunător pentru interesul statelor uh, în curs de dezvoltare care nu au așa de mulți bani ca alte state. Dar sunt și probleme interne, deoarece uh, e o problemă când îți cheltuiești banii tu ca stat pentru astfel de ajutoare de stat. Noi nu spunem că nu trebuie să facem asta. Da, trebuie făcute investiții de stat în cercetare și dezvoltare, pentru digitalizare. Însă, din păcate, ajutorul de stat nu merg către așa ceva. Deci, e important ce anume ajuți cu ajutoarele de stat. Și o problemă care trebuie soluționată global. Dacă vrem să, soluțim, să, folos, să soluționăm asta Uh, la nivel uh, individual, nu facem uh, decât să soluționăm niște probleme care oricum vor reveni din nou și din nou. Deci vom fi practic depășiți de situație. Și ce e important? Relația dintre comerț și durabilitate. E bine, pentru asta e nevoie de o cooperare internațională urgentă dacă vrem să reducem emisiile nete. Însă există probleme complexe. Uh, legate de relațiile dintre acordurile comerciale și cele de mediu și cum se pot sprijini reciproc și cum putem face față unui concept cum ar fi um, răspunderea diferențiată comună, cum stabilim măsurile de asemenea pentru a fi eficienți. Și există și probleme serioase legate de impactul asupra um, economiilor naționale și a populațiilor naționale. Cine ce plătește? Și dacă e să vorbim despre cooperare globală, asta are mult de a face cu ce se întâmplă la nivel național și cu politicile naționale. Și un domeniu aici este esențial. Un lucru este esențial aici și anume pierderea sprijinului opiniei publice față de comerțul comercial. Mulți oameni cred că nu se obține nimic bun, că nu se face suficient de mult și dacă vrem să avem o economie cu adevărat globală, trebuie găsite soluții. Și aș spune, da, noi ca organizații internaționale avem ceva uh, experiență în ceea ce privește aceste lucruri în legătură cu anumite categorii de populație care sunt lăsate în urmă, însă știm că dacă subvenționăm în mod greșit, vom avea instrumente, dar nu vom avea resursele publice necesare pentru a-i ajuta pe cei care sunt în situații foarte dificile. Și închei aici. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte bună care ne-a dus în miezul discuției. Pit, acum, cum se descurcă sistemul? Ai putea să ne spui hmm, ce mai face sistemul? Vă mulțumesc, în primul rând, pentru privilegiul de a fi aici, în fața Parlamentului European. Eu aș prezenta lucrurile dintr-o perspectivă mai largă în legătură cu actuala situație a politicilor comerciale și va fi destul de general, deoarece nu avem de câteva, decât câteva minute. Însă v-aș spune că, în primul rând, aș vrea să mă concentrez asupra două paradoxuri esențiale în actuala politică comercială mondială. da, vorbesc de paradoxul, unii ar putea să spună că există și fricțiuni majore în sistemul uh, internațional <clears throat> comercial. Când vedem ce fac statele membre, UE își doresc, bineînțeles, un <laughs> comerț uh, lipsit de fricțiuni, însă, din păcate, nu prea există asta. Acum, referitor la paradoxuri și sursele de fricțiune. În primul rând, războaiele comerciale mă gândesc la analogii cu războiul stelelor. Aș spune eu aici <laughs> întoarcerea înapoi a tarifelor. Da, tarifele și războiul stelelor. Cu administrația Trump, dar nu doar cu ei, dar în primul rând cu ei, deoarece ei folosesc aceste tarife drept sancțiuni și instrument pentru a ajunge la înțelegeri. Deci tarifele, iată, sunt din nou uh, uh, practic uh, la loc de cinste. Acum, eu cred că ar trebui să ne gândim de asemenea și la probleme de reglementare. It's regulation stupid, aș spune eu, dacă e să ne uităm la problemele pe care le avem. Uh, comportamentele de reglementare și problemele de reglementare sunt mult mai semnificative într-o economie conectată decât tarifele. De fapt, cu excepția anumitor sectoare, cu excepția țărilor în curs de dezvoltare unde, au, unde sunt tarife ridicate, de altfel ne întrebăm și de ce mai există tarife uh, atunci în alte țări care sunt mult mai dezvoltate. Dar e greu să vă conving în doar câteva minute. Mă gândesc doar la un exemplu. Discursul de ieri ținut de, preș- de Sunda uh, CEO-ul de la Google aici la Bruxelles, care a vorbit despre nevoia de reglementare în domeniul datelor și a economiei internetului, nu. Că toată lumea consideră asta deci ca fiind o uh, chestiune esențială. Din punctul meu de vedere, e o chestiune conceptuală, dar care nu ne ajută să identificăm ce se întâmplă, de fapt, acum cu politica comercială. Da, politica comercială comună a Uniunii Europene. Chiar acest termen, de fapt, nu mai este potrivit. El nu mai descrie uh, toate chestiunile ce țin de guvernanța mondială care, uh, pe care o presupune comerțul internațional politica comercială e uneori doar o politică externă care se aplică la frontieră, bunurilor care trec pe acolo, care traversează frontierele respective. Da, e o componentă importantă, să politica comercială în ziua de azi înseamnă mult mai mult decât asta. Regulamentul General de Protecție a Datelor e atât de important pentru, e la fel de important pentru politica comercială, așa cum e și pentru fluxul de date, ca și um, Uniunea Vamală sau Uniunea Taxelor Vamale. Da, e paradoxal. Vorbim mult despre tarife, despre deoarece lui Trump îi place să le folosească, însă eu cred că principala problemă ține de reglementare, de fapt. Cel de-al doilea paradox acum are legătură cu primul. Multilateralismul uh, uh, atacat. în analogie cu războiul stelelor. Da, e o prioritate a comisiei, bineînțeles, să se restabilească sistemul OMC și vă urez mult succes uh, în următorii ani. De ce e paradoxal și de ce are asta legătură cu paradoxul tarifelor și a reglementării? Legătura e simplă. Policia, politica globală comercială pe chestiune de reglementare nu poate face progrese decât la nivel multilateral, cred eu. Abordările bilaterale au fost e o parte importantă, bineînțeles, din acordurile de liber schimb pe care le are Uniunea Europeană. Deci se vorbește despre aspecte de reglementare în acele acorduri. Să din experiență știm că dacă ne uităm la negocierile CETA, de exemplu, sau la TTIP, vedem cât de greu e să progresezi la nivel bilateral. Și dacă reușești totuși să faci progrese, ai de a face, de fapt, doar cu o serie de țări, deci nu cu toate țările. Da, deci, chestiunea de reglementare țin clar de multilateralism și de unilateralism. Însă, din păcate, dacă ne concentrăm doar pe tarife, nu avem decât o abordare bilaterală. Deci acestea sunt cele două paradoxuri din punctul meu de vedere. Și ca să închei, m-aș referi și la poziția UE în această lume paradoxală și ce provocări, cu ce provocări se confruntă UE. E clar că UE este principalul for de reglementare uh, mondial. Nu greșesc spunând asta. Și provenind din Regatul Unit, pot să spun de asemenea că UE e un, un organ de reglementare rațional, aș spune eu, care reușește să țină sub control politicile populiste, ceea ce bă, uh, îi conferă Uniunii Europene o poziție mm, de putere, însă, din păcate, UE nu părea să descurcă când e vorba de uh, combaterea anumitor practici comerciale. Deci nu are aceeași capacitate de a acționa ca SUA. Dar UE ar trebui, cred eu, să-și se mențină ferm pe poziție, să-și păstreze armele cu laser și să fie în continuare un, o instituție care să promoveze multilateralismul, să, să o facă cu mult mai mult curaj decât o face acum. Și asta o poate face nu doar prin uh, eforturi de convingere a liderilor mondiali să revină la masa negocierilor multilaterale. Nu, se poate face și mai mult. Țările pot fi aduse la masa negocierilor prin folosirea propriilor puteri unilaterale de reglementare. Și eu cred că în următorii 10 ani Uniunea Europeană asta ar trebui să facă. A început deja să o facă, dar ar trebui să o facă mai ferm și văd aici o legătură clară cu ce veți discuta la următorul grup, um, dezvoltarea durabilă. Deoarece acesta va fi un domeniu în care clar folosirea puterilor unilaterale a Uniunii Europene ar putea să convingă anumiți alți parteneri să vină înapoi la masa negocierilor să îmbunătățească sistemul multilateral. Vă mulțumesc! Interesantă um, intervenție. Acum să vedem care este perspectiva suedeză Um, mulțumesc și în primul rând mulțumesc pentru invitația de a participa la o dezbatere de mare actualitate ca cea cu privire la politica comercială de astăzi. Nu vreau să repet ce au spus antevorbitorii mei. Te-a spus că lumea se schimbă, contextul geopolitic se schimbă și aș dori să ne reamintesc că și comerțul se schimbă. Și aș dori să enumăr câteva lucruri unde mi-aș dori ca Uniunea Europeană să concentreze pe viitor. Pentru că lumea comerțului s-a schimbat și chiar dacă mai vedem um, broșuri cu poze de containere care se trimit dintr-o parte a lumii în alta. Știm că astăzi comerțul se mai referă doar la bunuri, ci și la servicii, oameni, capital, investiții, idei. Este vorba de standard, de dezvoltare durabilă, locuri de muncă și toate acestea în vremuri cât se poate de turbulente. De aceea voi folosi timpul care mi-a fost uh, alocat pentru a arăta care au fost transformările prin care a trecut comerțul și pentru a arăta apoi care ar putea fi viitorul politici comerciale UE. Dacă ne gândim puțin în urmă, care sunt uh, cele mari transformări uh, din comerț? Aș dori să menționez trei. Le numim cele trei principale modificări. Lanțurile de valoare um, globale, orientarea spre servicii și digitalizarea. Pentru că în ultimele două decenii am vorbit despre globalizare și am vorbit foarte mult despre globalizare, însă acum vedem cum anume globalizarea a modificat profund modul în care producem, facem comerț și consumăm. Deci prima tendință majoră, va, lanțurile de valoare globale, sunt o realitate, vorbim despre ele, dar sunt o realitate pentru fiecare companie din comerțul internațional. Știm că un camion produs de Volvo în Suedia e compus din sute sau mii de piese sau componente sau servicii de altundeva din lume și nu sunt uh, făcute într-o singură țară, ci în întreaga lume. Asta este realitatea afacerilor de astăzi. O a doua tendință majoră este că trebuie să ne aducem aminte de faptul că uh, o atenție din ce în ce mai mare se acordă serviciilor în comerț. De fapt, peste 50% din comerțul țărilor OCDE se referă la servicii dacă ne referim la valoarea adăugată și cota serviciilor crește. Fără servicii nu poate fi, exista producție sau comerț. O turbină eoliană trebuie produsă, instalată, poate reparată, monitorizată și toate acestea constituie servicii. A treia tendință mare, digitalizarea comerțului, poate cea mai importantă dintre cele trei modificări majore. Peste 50% din uh, comerțul de servicii n-ar avea loc dacă nu ar exista fluxuri de date digitale. Revenind la camionul pe care l-am menționat anterior, n-am să-i mai menționez uh, numele companiei suedeze, dar astăzi capacitatea suplimentară a motorului este vândută consumatorului printr-o aplicație. Asta este realitatea zilelor de astăzi. Aceste trei tendințe majore nu sunt singurele modificări, mai putem adăuga contextul politic, creșterea măsurilor protecționiste în întreaga lume, tensiunea, conflictele comerciale, agenda de securitate, e clar că comerțul și politica comercială nu mai sunt același lucru și nu, nici nu pot fi. Astfel, comerțul a fost revoluționat de către cele trei tendințe majore și aș dori să mai punctez câteva elemente pe care Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze în viitor. Mi-am păstrat, mi-am redus lista de la 12 la 9 elemente pentru că am înțeles că suntem sub presiunea timpului. Din perspectivă de afaceri, cred că e important să actualizăm registrul general de comerț Știm că lanțul de valoare, diversificare, digitalizarea există și vor rămâne, dar regulile comerciale multilaterale nu s-au actualizat în ultimii 20 de ani. Un uh, exemplu concret uh, îl uh, oferă negocierile pe comerț electronic de la nivel de OMC, dar trebuie să ne gândim chiar și mai departe. Comerțul electronic reprezintă doar un element din noile reguli comune de care avem nevoie. În al doilea rând, în vremuri turbulente, uh, Uniunea Europeană trebuie să susțină uh, un comerț transparent și predictibil. Acest lucru este extrem de important pentru cei care folosesc regulile, adică companiile. Aici, dacă regulile sunt uh, comune, predictibile și uh, de preferință multilaterale, e cel mai bine și evident OMC-ul este extrem de importantă. În al treilea rând, nu se poate face totul la nivel de OMC. Trebuie să continuăm acord, agenda acordurilor de liber schimb ambițioasă ale Uniunii Europene, așa cum s-a petrecut în ultimii ani. Și știm că aceste acorduri de liber schimb oferă Uniunii Europene o creștere a comerțului cu 50% atunci când există un astfel de acord cu anumite țări. Și cu cât sunt mai uh, cuprinzătoare aceste acorduri, cu atât mai mari beneficiile. În al patrulea rând, pentru cei care practică comerțul, trebuie să fie simplu să folosească acordurile de liber schimb. Pentru ei le-am creat. Se pot face îmbunătățiri. Trebuie să fie o implicare mai structurată a factorilor interesați, atât în ceea ce privește negocierea acordului de liber schimb, dar și în ceea ce privește negocierea la nivel de OMC, unde este loc de mai bine. Vom putea avea acces, uh, succes uh, în Kazakhstan la OMC 12 fără implicarea companiilor? Nu cred. 5. Agenda de durabilitate. Cred că nu putem să nu menționăm și trebuie să ne concentrăm asupra uh, tuturor celor trei dimensiuni ale durabilității. Politica comercială poate și trebuie să contribuie prin intermediul negocierilor multilaterale la nivel de OMC, prin negocieri plurilaterale, unde, din păcate, acordul cu privire la bunurile de mediu se pare că e blocat. Putem să ne concentrăm, desigur, și pe capitolele de durabilitate din acordul de liber schimb. Trebuie să, ca aspectele de dezvoltare durabilă să fie incluse permanent în uh, acorduri și așa cum acordurile de liber schimb au dus la dezvoltare, trebuie să conducă la dezvoltare durabilă și în viitor. Apoi, așa se rând, relația cu Statele Unite. Așa cum a spus comisarul Hogan recent, UE și SUA trebuie să colaboreze pentru a crea uh, reguli uh, comerciale mai clare uh, decât să se <clears throat> lupte pentru oțel și avioane. Cred că acordul liber schimb cu Japonia arată foarte clar acest lucru. În al șaptelea rând, UE nu trebuie să cadă prade tentației pe termen scurt cu privire la beneficiul măsurilor protecționiste. Cu toții pierdem într-o lume protecționistă. Nu pot exista câștigători. Reguli transparente Uh, pe care să te poți baza în beneficiul IMM-urilor, dar și a celor uh, companii mai mari, trebuie să fie obiectivul și UE trebuie să rămână o voce puternică, credibilă în favoarea comerțului. 8. Există uh, preocupări de securitate geopolitice. Din ce în ce mai mulți oameni sunt uh, preocupați de uh, securitatea națională, de pildă în cadrul discuțiilor cu privire la 5G. Și aici trebuie ca orice chestiune care ține de securitate să fie tratată la modul serios. Dar haideți să nu coborăm ambițiile noastre în domeniul comerțului. Și nu în ultimul rând, UE are o agenda ambițioasă în următorii ani. Avem o nouă strategie industrială, un nou acord european, toate acestea au fost prezentate, sunt doar câteva exemple și trebuie să fim coerenți însă să plecăm de la o agendă, ceea ce în alte domenii se numește suveranitate, nu trebuie să uh, împiedice dezvoltarea comerțului. Cu alte cuvinte, știm că uh, comerțul astăzi reprezintă acest flux constant și necesar de oameni, bunuri, servicii, date, informații, investiții și capital Trebuie să ținem cont de acest lucru, să nu uh, împiedicăm lanțurile de valoare. Avem nevoie de cooperare și comerț. Uh, așa cum spunea Sabine Oai, am 36 de milioane de locuri de muncă din Uniunea Europeană, depinde de exporturile noastre în afara Uniunii Europene. Deci să ținem cont că ne trebuie de mai ne trebuie mai mult comerț și o actualizare a regulilor comerțului interior, internațional. Mulțumesc foarte mult pentru această privire de ansamblu asupra problemelor cu care ne confruntăm. Cred că vom putea avea o bună discuție. Dar înainte să deschid uh, dezbaterea, poate, Sabine, dorești să reacționezi la ce s-a spus? m am surprins um, cât de mult au asemănat uh, contribuțiile vorbitorilor cu privire la provocările cu care ne confruntăm. Nu poți să aduci negocieri unilaterale însă singur și atunci cum îi convingem și pe ceilalți să revină la masa negocierilor multilaterale? Noi lucrăm la anumite instrumente autonome, însă cum putem proiecta și conștientiza cu privire la nevoia de actualizare a regulilor uh, comune, fie la nivel multilateral, fie plurilateral. Și mi-aș dori ca cineva, fie de aici, din comisie sau din afară, să aibă idei în această privință. Prea bine, propun să deschidem dezbaterea. Cred că sunt idei fascinante. Christoph Hansen. Mulțumesc foarte mult! Cred că am acoperit un spectru destul de larg al provocărilor cu care ne confruntăm în următorii ani. O întrebare adresată doamnei Sabine Vaiant pentru că vorbeați de vremuri turbulente. Airbus Boeing, care este situația? Pentru că știm că provocările pentru companii europene um, există în urma deciziei cu privire la uh, Boeing, așteptăm și decizia cu privire la Airbus, care e situația de fapt. Apoi uh, Mercosur, e vorba de un acord uh, pe care ne-l dorim, însă știm că anumite sectoare din Uniunea Europeană au niște uh, temeri, mai ales în agricultură, însă ne preocupă respectarea acordului de la Paris, anumiți șefi de stat și de guvern au spus că sub această formă nu vor fi în măsură să accepte acordul. În speță Emmanuel Macron și Sebastian Kurz Să aflăm acum și că regiunea Valonia se va pronunța împotrivă. Vă întreb dacă există o marjă de manevră pentru adaptarea acordului că acest lucru ar fi important. Apoi, doamnei Nielsen, cred că la punctul 7 ați spus că ar trebui să ne obținem uh, în a crea bariere noi. Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră reprezintă oare un astfel de mecanism și mergem în direcția greșită cu acesta? Și mă voi opri aici. Mulțumesc! Doamna Asima Copulo următoarea vorbitoare. Mulțumesc foarte mult, o analiză foarte interesantă din lunga listă de probleme. M-aș concentra pe chestiuni mai simple și pe termen mai scurt, pentru că mi se pare că în acest an 2020 am început un an nou, o un deceniu nou, o comisie nouă, ar trebui să fie <clears throat> o poliție geopolitică, dar în ceea ce privește relațiile comerciale, viziunea mi se pare cam uh, nedetaliată. Eu cred că principala temă pentru 2020 este America, uh, sunt alegeri în America, apoi Brexit și uh, în al treilea rând, uh, China, plus alte chestiuni, reforma OMC, fie la nivel de relații bilaterale, uh, sau așa cum a procedat domnul Trump în acest uh, acord de prima etapă sau practicile care sunt aplicate. Aș dori așadar să știu ce credeți dumneavoastră că se poate obține la modul realist ca un pas pozitiv pentru Europa în cursul anului 2020. Mulțumesc, domnul Winkler. Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate aceste prezentări interesante. Reținem că totul se schimbă, lumea se schimbă, economia, comerțul, Parlamentul și Parlamentul European se schimbă. Și dacă întrebați pe colegii din Comisia INTA, unul dintre obiectivele noastre este de a încerca noi să facem implementarea, să vedem cum ne putem extinde competențele, evident în complementaritate cu DigiTrade, dar aducând mai multă transparență, cred că putem spori legitimitatea democratică. E o întreagă dezbatere, nu am timp să intru în detalii, dar aș fi foarte curios și, de fapt, nu doar Parlamentul European, ci și Parlamentele Naționale discută cu privire la comerț și au competențe pe tratatele de investiții, deci uh, intră în complementaritate cu Parlamentul European uh, dându-și acordul pe investiții. Deci, nu e o întrebare anume acum pentru cineva dintre vorbitori, dar ce sugestii ne, ne-ați putea oferi? Și încă un element. Pentru că există la nivel de constatări două aspecte și o opinie. Sabin Feiant a spus că susținerea publică crește pentru comerț și a existat totuși o opinie contrară în sensul că scade susținerea uh, publică. Poate că dacă avem o majoritate pentru comerț, este una tăcută. Și dacă avem uh, opozanți, aceștia sunt o minoritate cu siguranță foarte gălăgioasă. Deci cum putem intra în secolul 21 la nivel de comunicare? Pentru că opozanții comerțului comunică la nivel de tabloide și Asta se pare că și um, de la Casa Albă. Mulțumesc, chestiuni foarte importante. V-ați referit la... Luăm câte trei întrebări, dar uh, avem o lungă listă de teme care au fost ridicate în discuție. Cine dorește să înceapă? Sabine, maybe the questions to you. <laughs> Let's... Sabine, poate prima întrebare pentru tine. Începem cu întrebările directe. Da, Airbus și Boeing. Mi-aduc aminte de o veche anecdotă. Un, aneg- un tânăr avocat intră în firma de avocatură a tatălui său și spune, tată, să fii mândru de mine pentru că am reușit să rezolvăm uh, un uh, caz pe care firma noastră îl are de zeci de ani și tatăl său spune, păi cu din asta trăiam noi. Doamne Dumnezeule, așa mi se pare că stă treaba și cu Air Boeing, <laughs> Airbus și Boeing. De ambele părți ale Atlanticului, uh, avocații s-au uh, îmbogățit uh, din plin și cred că a venit momentul să terminăm cu această poveste și ambele părți au folosit mecanismul de rezolvare a disputelor la OMC și acum să trecem de la litigiu la negocieri. Noi am făcut o propunere și care vizează obligațiile de conformitate care mai rămân de rezolvat și care au fost deja supuse. Fiecare știe ce conțin uh, hotărârile deja pronunțate. Vrem să aflăm uh, ce cred și părțile. Ele spun că lucrează pe dosar, nu avem încă detalii, însă mai mult decât atât am făcut o propunere uh, pentru viitorul uh, subvențiilor și subvențiilor din uh, domeniul producției uh, de avioane pe viitor, pentru că nu suntem singurii producători din lume. În ultimele luni am observat totuși o atmosferă pozitivă de angajament din partea părții americane, iar pe plan politic ideea ar fi că ei să uh, aștepte să vedem uh, ce se pronunță în ce privește Boeing și de acolo să se înceapă noua cale. Deocamdată așa stau lucrurile, dar nu o pot să spun că noi n-am încercat și nu ne-am străduit să găsim o cale de ieșire de impas. Din impas, ce privește Mercosurul, cred că aici uh, trebuie să ne bazăm pe cifre pe fapte, pe lucruri clare și negru pe alb. Am spus că în s-a spus de către unele state și regiuni că nu sunt de acord cu uh, stadiul actual sau cu cum arată textul actualmente, dar care este acesta? Um, Haideți să vedem acordul, cum arată el în detaliile sale. Noi totuși vedem că nu acordul pune probleme ca atare și dacă nu el pune probleme, cum să fim uh, încrezători că lumea îl va respectat? Pe lângă faptul că acest text este uh, curățat din punct de vedere juridic și legal, uh, Uh, și alte lucruri pregătitoare, noi avem timp încă pentru a vedea ce se poate face pentru a îmbunătăți condițiile de acceptanță ale acestui acord cu Mercosur. Acord pe care noi nu îl uh, repudiem. S-au pus întrebări legate de acordurile uh, acorduri comerciale și acordurile internaționale de mediu. Există această corelație. Noi o facem uh, printr-o clauză care vorbește direct despre respectarea acordurilor și angajamentelor de la Paris în acordul cu Mercosurul. Este un um, pas înainte semnificativ acesta. Deci, pomenirea uh, COP21 în cadrul acordului cu Mercosurul. Vi se pare că aici lucrurile progresează. Pentru mine însă nu e ideea de a modifica acordul propriu-zis, ci cum să facem ca să ne asigurăm că el va fi implementat așa cum trebuie. În ce privește agricultura, <clears throat> aici avem o clauze foarte stricte și clauze de salvagare foarte stricte nu cred că aici vor fi probleme. Dar, încă o dată, discuția trebuie să aibă loc bazată pe cifre reale, pe eh, fapte, este ceea ce se și petrece aici la Bruxelles, la Comisie și Parlamentul a arătat o astfel de deschidere. Un astfel de exercițiu s-a petrecut și cu Vietnamul, deci cred că și în ce privește acordul cu Mercosurul putem să abordăm lucrurile la fel. În ce privește ABC, acel ABC, uh, comisarul Hogan s-a deplasat la Washington uh, um, cu foarte multe oferte de uh, diverse relații între cele două părți. Astăzi la Davos se întâlnește doamna von der Leyen cu Trump, domnul Trump Există deci multe aspecte care se profilează de la cele de reglementare, pentru că, da, înțelegem importanța ei până la uh, tarifele produselor industriale, până la rezolvarea disputelor, litigiilor, nu numai uh, Airbus și Boeing, dar și siderurgie, deci oțel și aluminiu și, de asemenea, cooperarea către politici, uh, în politici care sunt necomerciale cu țări terțe. La Departamentul de Comerț din Statele Unite există o mare dorință pentru acest gen de cooperare cu noi și când vine deci, exportul și altele, dorința este clară de a conlucra. În ce privește Brexitul, Cred că acum vedem lucrurile mult mai clar, ceea ce este foarte bine. A existat o declarație politică care arată care ar putea fi viitorul relațiilor noastre. Avem și un calendar și trebuie să luăm în serios uh, ce spune guvernul britanic, cum că nu vor cere o prelungire a termenului. Deci, Trebuie doar să adoptăm agenda negocieri, să o adaptăm pe anul acesta ca să vedem ce se poate efectiv realiza. Asta înseamnă că trebuie să lucrăm împreună cu Regatul Unit pe acele chestiuni cele mai spinoase și mai presante, acolo unde trebuie neapărat ajuns la un acord până la sfârșitul acestui an. Cu siguranță asta vizează tarifele și comerțul de bunuri mai puțin la servicii. Aici problema este că Regatul Unit a hotărât să plece de pe piața unică uh, cu serviciile față de bunuri. Și atunci ne găsim într-un scenariu de tip GATS sau FTA, acord de liber schimb. Mm, timpul ne va spune ce e de făcut, dar nu sunt probleme uh, care sunt atât de presante până la urmă. În orice caz, nu dorim să existe un vid juridic uh, într-un fel sau altul. Asta nu înseamnă că vom rezolva toată această chestiune cu relațiile între noi până la sfârșitul acestui an. Cu siguranță negocierile vor dura mai mult. Trebuie să fim pregătiți pentru această eventualitate. Cât privește China, va trebui să continuăm acest dialog pe care îl avem cu ei. În această etapă nu pot să vă spun dacă vom putea să ne îndeplinim Uh, obiectivul de a încheia cu acordul de investiții până la sfârșitul acestui an, pentru că sunt încă multe, multe de făcut. Uh, canalul, canalul de dialog este deschis, angajamentul este și el ceea ce este, însă există multe uh, probleme, de pildă în ceea ce privește subsidiile și ajutoarele de stat în diverse ramuri industriale. Deci, cât privește China, lucrurile trebuie abordate cu seriozitate și trebuie să ne adaptăm acel uh, instrumentar autonom, Autonomous Toolbox, la capitolul deci uh, achiziții publice, în spiritul dreptului internațional în materie. Nu dorim uh, să uh, supunem uh, uh, piețele noastre la un fel de shopping nemăsurat ocazionat de aceste, această mare disponibilitate a ajutorilor de stat și cu asta am încheiat. Doamna moderator întrerupe mulți vorbitori și participanți doresc să ia cuvântul, poate ați putea să ajungeți la concluzie și să putem să dăm ocazia și celorlalți membri ai panelului să ia cuvântul. Vă rog, deci să nu uităm timpul. În ce privește punerea în aplicare, trebuie să avem un uh, instrument prin care Parlamentul să fie implicat printr-o persoană desemnată ca atare. Parlamentul trebuie să facă parte din acest demers uh, de mers uh, să se pună la uh, punct niște priorități și să se ia legătura cu comunitatea de afaceri și mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult! Eli Chance de la Verzi s-a înscris la cuvânt. Mulțumesc! Am câteva întrebări mai ales câte doamna Sabine Vind uh, mă scuz față de ceilalți uh, membri ai uh, uh, panelului. Sabine, ați vorbit despre relațiile comerciale, Green Deal, importanța legăturilor dintre cele două. Am observat că dumneavoastră a spus că uh, comerțul trebuie să facă mai multă mai, și nu să se preocupe de uh, consecințele negative neapărat ale activităților comerciale. Ați vorbit despre uh, prosperitate și locuri de muncă provocate, sau mai bine zis, realizate mulțumită comerțului. Bineînțeles că avem acest uh, caracter economic uh, al comerțului, dar să nu uităm nici partea socială să fie constructiv comerțul și pentru relațiile sociale și pentru mediu, să nu uităm asta. Toate acordurile comerciale și în negocieri uh, um, sunt analizate pentru a vedea în ce măsură se poate face mai mult și mai bine. Această analiză știm care a avut loc, că a avut loc, când va fi ea publicată și să aflăm și noi în ce măsură comerțul poate contribui la Green Deal. Apoi reforma OMC-ului. Ați vorbit despre asta la un moment dat în speech-ul dumneavoastră ne făcând legătura cu Green Deal, dar cu siguranță această corelație trebuie făcută. Pentru că dacă vrem să ne ocupăm de biodiversitate și de climat, nu putem să ignorăm faptul că sistemul nostru multilateral uh, comercial uh, este cam uh, prost aspectat. Deci, ce crezi despre asta, în vedere și o serie de lucruri sau de măsuri unilaterale ce se poate face pentru a ajunge totuși la un sistem multilateral și aici? Domnul Orban, mulțumesc foarte mult. Cu toții ați menționat digitalizarea într-un fel sau altul și vreau să pun o întrebare în legătură cu comerțul electronic, mai ales uh, circulația datelor. Se pare că pozițiile sunt extrem de diferite, uh, deci ale Uniunii Europene, față de alți parteneri, când vine vorba deci, de pildă de integritatea uh, datelor, uh, pe când China e interesată de securitatea datelor, iar Statele Unite de modul în care le pot fi monetizate. Și atunci, uh, ce facem cu această chestiune a datelor? Cum poate ea să fie cumva circumscrisă? Îi întreb pe membrii panelului ce se poate face pentru că această chestiune spinoasă a datelor să nu mai fie de asemenea amploare. Doamna Katainen se înscrisese la cuvânt? Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc <clears throat> pentru toate intervențiile care au fost deosebit de interesante. Pe mine ceea ce mă interesează este legătura între dimensiunea globală și cea locală. Și care este efectul uh, unei asupra celelalte. Comerțul internațional, uh, într-adevăr, le oferă o marjă de acțiune mai mare celor puternici. Vedem, de asemenea, cum profită de pe urma acestui lucru companiile care deja uh, au o situație viabilă și bună, însă în același timp alte companii sunt limitate în posibilitățile lor de a se dezvolta. Ce credeți de asemenea în legătură cu regiunile mai îndepărtate, mai vulnerabile, regiunile mai defavorizate? Credeți că și acestea pot beneficia de pe urma comerțului? Deși nu au aceeași capacitate de a țese rețele așa cum par să aibă alte companii care acționează Uh, mult mai mult la nivel internațional. Deci credeți că această internaționalizare ajunge și în aceste regiuni mai îndepărtate? Și o altă întrebare acum. Uh, o chestiune de care tot dăm când vorbim despre valorile Uniunii Europene și acordurile comerciale. Vă dau un exemplu. Acordul cu Vietnamul. Eu sper ca acest acord comercial cu Vietnamul să um, aibă multe efecte pozitive. Problema statului de drept sau a drepturilor omului. Deci sperăm ca situația să se îmbunătățească în urma semnării acestui acord, însă s-a văzut foarte clar că unii nu își doresc clar, nu își doresc deloc un acord de acest tip. Cum putem, ce putem să facem față de aceste persoane care nu își doreau deloc un astfel de acord? Acum domnul Scholz va lua cuvântul. Thank you and also thank you for this Mulțumesc foarte mult pentru că avem această dezbatere. Îmi pun întrebarea în legătură cu relațiile comerciale astăzi, în secolul 21, în contextul de astăzi. Comisia Uniunea Europeană face tot felul de încercări de a dialoga cu Statele Unite, însă Statele Unite și președintele Trump au această strategie bine cunoscută, America First, America înainte de toate și așa se ghidează strategia lor economică. Și atunci, cum putem să influențăm lucrurile? Cum facem cu bunurile și produsele și serviciile pe care le comercializăm cu alte țări, astfel încât aceste schimburi să fie totuși axate pe dezvoltarea durabilă, pe nevoile cetățenilor, să fie vorba de o economie bazată pe nevoi și asta să ghideze schimbul economic internațional. Dacă mă întorc la contactele cu alte părți ale lumii, cu Australia, uh, Noua Zeelandă, Noua Zeelandă și mai departe, uh, și așa mai departe. Ce facem cu interesele reale ale cetățenilor? Nu cumva Comisia ar trebui să se gândească la o adevărată reorganizare a consumului, producției și a întregului nostru sistem și stil de viață în lumina imperativelor uh, provocate de schimbările climatice, de Green Deal și așa mai departe. Cred că aceasta este provocarea, miza, pentru că dacă nu, ca la Olimpiadă, mai repede, mai sus și așa mai departe, dar nu asta este soluția, pentru că uitați-vă la Australia ce se întâmplă astăzi acolo. Avem poate ocazia de a provoca o adevărată transformare a modului noastră nostru de viață în conjuncție cu uh, tot ce înseamnă schimburile economice și comercializarea de bunuri și uh, servicii. Poate că asta ar trebui să vă ghiteze uh, în uh, vine vorba de această nouă strategie comercială la comisie și anume să ne bazăm pe nevoi reale. Mulțumesc foarte mult. O întrebare uh, și uh, de la domnul Bean Lange. Domnule Eckhout, dacă aș fi eu tatăl din gluma dumneavoastră și, și aș vedea ce nebunie este să importi uh, vită din uh, Argentina, într-o țară ca a mea, când văd că investițiile scad și când văd că lanțul valoric internațional nu prea mai produce locuri de muncă în țara mea proprie și dacă folosesc tarifele vamale și îmi plac acestea, atunci le folosesc ca să aduc investiții în țara mea, ca să produc carne de vite la mine acasă și ca să decuplez lanțul valoric internațional și să profit și să am avantaje față de concurenții mei. Ce ziceți? N-ar fi oare asta o strategie de succes? Um, what we'll do because we're really... Să știți că suntem presați de timp, într-adevăr, și mai avem 5 întrebări de la deputații noștri. Vă rog să fiți succinți, succinți, um, scurt și la obiect. Vedem cumva că există niște teme care revin și sper că asta se va regăsi și în răspunsurile invitaților. Doamna Rodriguez Ghinero are o întrebare, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult și îmi pare rău că am ajuns puțin mai târziu și nu am putut, din păcate, să ascult toate intervențiile dumneavoastră. Aș vrea să mă refer la două lucruri. În primul rând, relațiile dintre UE și Statele Unite ale Americii. Cu toții ne dorim să ajungem la o înțelegere în limitele a ceea ce considerăm noi ca fi rezonabil și pentru noi credem că e rezonabil să se ajungă la un acord care să respecte principiile și valorile pe care le apărăm noi, printre care și acordurile de la Paris. Însă domnul Trump eh, vrea să renunțe la acordurile de la Paris să se retragă din acestea. Deci cum putem menține o coerență a discursului politic din Uniunea Europeană dacă spunem, pe de-o parte, că trebuie să apărăm acordurile de la Paris, dar dat fiind că Donald Trump e cum e, ă, acceptăm cumva faptul că el s-a retras din aceste acorduri. Cum să le explicăm noi altora care rămân în acordurile la Paris, mă gândesc la Brazilia, și nu prea avem încredere în ceea ce fac, însă totuși ei uh, și au luat angajamentul să-și schimbe comportamentul. Și acum trec la al doilea lucru, China. Eu uh, susțin cu fermitate că e nevoie de o relație rezonabilă, să menținem o reciprocitate în ceea ce privește situația companiilor noastre din China față de situația companiilor chineze din Europeană. Însă pe mine mă îngrijorează că noi uh, negociem un acord care nu are un capitol de dezvoltare durabilă. Nu cred că ar fi posibil să fie, avem și așa ceva? lansez un apel față de coerența noastră în ceea ce privește discursul nostru referitor la politica comercială. Și acum, în încheiere, și aici îi dau dreptate doamnei Jones, actualizarea acordurilor comerciale. Dat fiind că s-au făcut progrese în ceea ce este politica comercială, care e mai ambițioasă, care acum uh, nu se referă doar la comerț, ci la tot ceea ce ține de instrumentul de politică comercială. Nu credeți că am putea să facem o actualizare care să nu solicită o procedură atât de complexă ca cea actuală de actualizare a unui acord comercial? Pentru ca măcar să avem un angajament față de toate țările cu care am semnat un acord și să ne asigurăm că se va menține angajamentul luat la Paris și uh, să face tot posibilul pentru ca perspectiva de gen să fie luată în serios în politica comercială, să nu fie o excepție, ci să fie o formă de a um, înțelege comerțul, inclus comerț atât pentru bărbați și femei. Domnul Juvan acum. A, mă scuzați. Domnul Jordi Canias este următorul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da. Numele meu oricum e complicat, nu vă îngrijorați. Mie mi-e greu uneori să-l pronunț. E nicio problemă. Foarte interesant um, ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Însă permiteți-mi să fac o observație mai gravă decât să adresez o întrebare. Da, nu sunt momentul în care axiomele cu care am lucrat la nivel internațional sunt puse sub semnul întrebării și una din aceste axiome se referea la faptul că e bun comerțul, punct. Uh, comerțul ca ceva bun și necesar, deci această axiomă începe să fie pusă la îndoială nu de cei care întotdeauna au făcut-o dușmanii comerțului, ci și alții care, dintr-o perspectivă de neoprotecționist camuflat, încearcă acum Uh, nu neapărat să spună că ar trebui îmbunătățite anumite aspecte ce țin de comerț, ținând cont de fapte și de mm, datele reale, dar o fac însă bazându-se pe prejudecăți și pe ideologii și asta e legitim, însă în discuții apare încă un element uh, care e greu de depășit și în cadrul Mercosurului se întâmplă asta. Ne spunea că nu putem să vedem uh, doar pe termen scurt, să avem o perspectivă îndelungată și să dăm seama că prin comerț cu toții putem avea de câștigat, aducem progres, bogăție și comerțul este și un instrument, nu unicul, dar este un instrument care ne ajunge să atingem niște obiective de dezvoltare durabilă, de mediu și așa mai departe. Da, bine, însă aici apare o problemă. Și anume <laughs> că pentru politicieni beneficiile trebuie să fie pe termen scurt în unele dezbateri naționale și chiar și aici, beneficiile se doresc doar pe termen scurt. Nimeni nu face investiții pe termen lung în politică. Asta e problema. Da, acum trebuie să avem o discuție despre ce fel de comerț trebuie să dezvolte UE Europeană și normal că trebuie să o facă în lumina noului pact ecologic, însă tot în Parlament are loc o dezbatere. Când se vorbește despre faptul că acest pact ecologic are legătură cu comerțul, acolo se vorbește despre Mercosur. Nu se vorbește despre modelul comercial global, de fapt. Ar fi legitim să avem astfel de dezbatere. Nu, dar se vorbește doar despre Mercosur. De ce? Pentru că noua anatema acum e Mercosur. Am trecut de la TTIP, care era foarte roșu, acum am ajuns la Mercosur, care e nou drac. Deci, prin urmare, da, avem o dezbatere care e necesară, însă modelul nostru de comerț trebuie actualizat. Despre asta trebuie să vorbim. Pentru ce vrem să folosim acest model? Care sunt costurile și beneficiile? Și ar trebui să le spunem tuturor. Uh, da, poate că o parte din lume nu vrea să facă față, nu vrea să facă comerț cu noi. Deci, de ce să le mai cerem atâta dacă nu vor să respecte standardele noastre? De deci, să spunem ce exigențe avem noi. Da, știm, exigențele noastre pot fi probleme. Însă e necesar, deoarece modelul nostru de comerț vrea să includă asta, respectarea mediului, a drepturilor omului, vrea să includă uh, ODD-urile. Însă această dezbatere trebuie să se bazeze pe fapte și date certe, nu pe niște idei preconcepute și pe necunoaștere. Și ca să închei, da, e foarte complicat să discutăm rațional despre un acord când majoritatea celor care <laughs> discută despre asta nici măcar nu au citit textul acestui acord. Deci cum putem soluționa problema asta? Mulțumesc! Big question! Monsieur Juvin. Mulțumesc, domnul Juvin. Merci, euh, rassurez-vous, ma question. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea, întrebarea mea o să fie foarte scurtă. Am fost foarte uimit de consensul care se demonstrează în acest panel. Foarte interesant. În ce privește Statele Unite, uh, am fost uh, confruntat în experiența mea profesională cu aplicarea dreptului extrateritorial uh, de către partea americană, cu embargo și cu nerespectarea dreptului internațional. Am fost de asemenea, uh, am asistat la violențe și extorsiuni și șantaj, toate astea în favoarea americanilor și nu în mod legitim. Nu știu dacă multilateralismul și negocierile dorite de către toți cei din panel față de americani uh, este un deziderat suficient. Nu cred. În lupta noastră pentru a schimba situația și pentru a-i determina pe americani să renunțe la unilateralism, mă întreb în ce măsură chiar uh, putem să acționăm vreo pârghie sau suntem cumva condamnați uh, la uh, a, a uh, practic uh, să suporta anumite platitudini pe care îmi pare rău că le-am auzit aici în acest panel. Doamna Curie, am două întrebări, dar foarte scurte acestea. În primul rând, ultima generație de acorduri de liber schimb pe care Uniunea Europeană le-a încheiat cu țări terțe vorbesc mai mult decât despre comerț mult mai mult și nu vorbesc numai despre dezvoltarea, rezolvarea disputelor, ci și de multe alte lucruri. Situația, deci, a devenit una mai complexă. Noi suntem tot mai exigenți, pe de altă parte, și cei care se află de cealaltă parte a mesei de discuții sunt la fel de exigenți când știu că pot să încheie acordul de liber schimb cu alții Ați vorbit despre nevoia de a avea un teren de joc echitabil uh, internațional pentru firmele noastre. Asta ar fi ideal, dar probabil că realitatea este mult mai complexă. Și atunci nu există oare o contradicție între aceste deziderate? Pe de o parte, atitudinea noastră pare să se schimbe când vine vorba de acordul de liber schimb, um, când vine vorba de companiile noastre și, pe de altă parte, ne temem de uh, competitivitatea lor. În indexul Bloomberg am citit că Uniunea Europeană va pierde mii de milioane de dolari ca efect uh, a acordului parțial la care au ajuns americanii și chinezii recent. Acest acord, prima sa fază, iar Uniunea Europeană nu face decât uh, să poată să analizeze dacă acesta este compatibil cu regulile de la OMC. Sunteți de acord cu acest uh, diagnostic sau această interpretare care provine de la un institut german de uh, evaluare și analize, cum că, într-adevăr, acest acord uh, dăunează poziției europene. În sfârșit, doamna Cosbo, mulțumesc foarte mult. Cred că astăzi este o zi foarte bună pentru a face comerț. Uh, ziua comerțului este bine aleasă. Am votat de dimineață acordul cu Vietnamul și în această după masă avem ocazia să ascultăm niște intervenții de înaltă ținută în legătură cu toate aceste subiecte și ne simțim pur și simplu că ne cresc aripi. Este o ocazie extraordinară de a vedea ce se poate face pe plan european în sensul că încercăm cumva să rezolvăm probleme globale, internaționale din perspectiva noastră. Una dintre cele mai mari probleme este, bineînțeles, renunțarea la uh, carburanții fosili și reducerea emisiilor de uh, dioxid de carbon. O altă provocare ar fi aceea de a renunța la subvenții și subsidii în economie, în industrie și așa mai departe, și mai ales uh, subvenționarea carburanților fosili. Aceasta este o parte importantă din politica internațională pentru climat. Pare însă să fie un demers cât se poate de complicat. Nu știu, poate merg prea departe, dar vă întreb. Din punctul dumneavoastră de vedere și cu experiența dumneavoastră, cum se poate aborda un astfel de subiect din perspectiva comerțului? Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Foarte bine, avem câteva minute la dispoziție și uh, ca moderator uh, o să uh, îmi impun totuși amprenta toate întrebările legate de OMC și situația sa sunt lucruri pe care le vom aborda poate mai mult în al doilea panel și îi rog pe membrii panelului să abordeze cu precădere niște chestiuni care tot revin în atenție. Ce se poate face, ce se poate face în relația cu uh, americanii, uh, cum să îi atragem pe calea uh, multilateralismului. Deci, ce se poate face cu partenerii mai dificili, ce se poate obține anul acesta, apoi uh, incluziune și comunicare în legătură cu comerțul, acei oameni care rămân pe din afara uh, acestor acorduri nu beneficiază de ele ca și regiuni întregi care sunt lăsate pe din afară și un al treilea subiect pe care îl văd eu este legat de suveranitatea datelor și evoluțiile din acest domeniu. Și aș ruga pe cei care încă n-au luat cuvântul, poate Giulia, să înceapă prin a o face acum. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru că ați pus o serie de întrebări cât se poate de complexe și de grele, de altfel. Vorbim la OMC sau în relațiile noastre 160 de țări. Câteva dintre acestea nu au nimic, mă refer la legislația în domeniul datelor, iar uh, multe dintre acestea au uh, fie o politică industrială dominantă, fie uh, o viziune foarte relaxată asupra folosirii datelor și pentru a circumscrie această problematică, așa cum ne-ați invitat, aș trebui, ar trebui să spun că există o chestiune de ordin filozofic uh, legată de modul în care sunt văzute datele uh, viața privată și așa mai departe, dar și protecția consumatorilor în această ecuație. Trebuie să vedem, în momentul în care circulă datele, care sunt uh, prevederile aplicabile și să înțelegem punctele comune care apar între diferitele legislații naționale. Ele nu sunt puține. E clar că un astfel de muncă comparativă este una de migală, dar cred că asta ne-ar ajuta să înțelegem mai bine, dincolo de abordarea pur juridică sau filozofică a situației, și am putea să înțelegem mai bine care sunt avantajele acestei circulații de date, mai ales pentru firmele mai mici, pentru femei, pentru că multe lucruri nu se pot petrece în lipsa circulației datele, datelor. Multe companii din comerțul internațional sunt uh, companii care uh, furnizează unor companii locale care uh, exportă. Deci, cumva, e vorba de un întreg lanț internațional. În ce privește ecologia și Green Dell, E clar că multe lucruri se vor petrece în continuare în acest sens și există multe șanse pentru economia circulară, dar în contextul subvențiilor ne punem întrebarea ce înseamnă o subvenție bună și cum poate fi, ea, cum poate fi o subvenție ecologică pozitivă. Nimeni nu poate să spună o să dau bani și o să subvenționez uh, ceva uh, care urmărește un interes uh, unic, privat, neapărat. Fiecare spune că subvenționează pentru altceva. Știm că există subvenții și ajutoare uh, negative care duc de pildă în domeniul pescuitului la suprapescuit, etc. Dezbaterea însă are și valențe globale, pentru că este clar că lucrurile se influențează de la o țară la alta, de aceea trebuie să urmărim cu atenție modul în care uh, reducem în general emisiile nete pe plan internațional, pentru că lucrurile nu sunt așa de evidente. Și exemplul pe care îl prefer eu este exemplul roșiei în timpul iernii și care poate să fie produsă local, dar cu siguranță nu este producția cea mai ecologică. În ce privește uh, sprijinul și adeziunea publicului, mulți, tot mai mulți oameni uh, Ehm, ehm, sunt uh, interesați de acest subiect. Ehm, Multilateralismul pare să fie într-adevăr o valoare interesantă, dar uh, este foarte clar că comerțul duce și la niște suferințe și la niște probleme care explică pe undeva un anumit uh, naționalism economic. Marea problemă orientarea către multilateralism? Mi-ar place să am un răspuns, dar aș sublinia câteva aspecte. Deseori, uh, noi spunem așa, dacă ne uităm la acordul recent între Statele Unite și China, chestiunea cât se bate de evidentă a ajutarilor de stat nici măcar n-a fost abordată. Și asta este foarte emblematic numai arătând cu degetul aceste lucruri atât de clare, putem să facem ceva. Există o alianță între țările în curs de dezvoltare pe care oamenii eh, chiar eh, și-o doresc. Există dorința cumva de a nu se lăsa călcați în picioare de eh, marile puteri, dar, bineînțeles, există practici de acest gen mai negative care apar și în țările în curs de dezvoltare. În Statele Unite există mulți multilateraliști, dar nu sunt ei la putere, nu sunt la guvern acum, ca și China, care are mulți reformatori, dar ei nu prea se văd la guvern. Ce facem cu această situație? Deci există multe instrumente pentru a ajunge la multilateralism. Uh, Airbus și Boeing, un exemplu bun. E clar că avocații uh, sunt epuizați, au lucrat uh, peste program și s-au săturat după aceste, acest litigiu și ne întoarcem la masa discuțiilor și negocierilor cu uh, transparență și așa mai departe. Cred că toate aceste cooperare multilaterală uh, pe care noi uh, nu reușim să o stăpânim duce la regrese și aș spune să facem ce avem și când avem ocazia să o facem. Foarte realistă, pragmatică această observație, Peter, multe întrebări, poate ai putea să răspunzi, dar mulțumesc foarte mult și doamna președintă la fel. I think, I mean, we, we of course know... Uh, da, știți că mulți spun că ar trebui să ne întoarcem la o economie a subzistenței, dar uh, na, e ceva lipsit de realism. Economia oricum e globalizată, e cum e și nicio țară acum sau nicio regiune nu mai are cum să se izoleze fără să-și facă rău. Pe de altă parte, aș face legătura cu întrebarea legată de mm, apărarea opiniei publice, dacă este sau nu favorabilă față de comerțul internațional. Uh, nu sunt sigur că știu răspunsul la această întrebare, însă ceea ce văd eu e că eu cred că ar trebui să depășim vechea mentalitate. Și anume că orice formă de globalizare e prin definiție bună și că orice companie, orice regiune, orice angajator, orice mm, lucrător care e afectat negativ de comerț e afectat din cauza unei probleme de, redistribu- de, de redistribuire care trebuie soluționată la nivel local. Eu cred că am ajuns să avem o înțelegere mai sofisticată a modului în care funcționează lucrurile din punct de vedere redistributiv pentru a putea um, elabora o politică comercială care să-i convingă pe cetățeni că e benefică. Și pot să vă dau un exemplu din regiunea mea în domeniul și în domeniul meu, arbitrajul um, juridic a fost foarte contestat și că avocat care se mai implică în astfel de cazuri ar spune că pe bună dreptate e un sistem, deci acest sistem de arbitraj chiar trebuie reformat. E un sistem care avantajează clar marile companii față de alte interese care merită de asemenea să fie protejate. Deci de aceea trebuie să ne concentrăm pe faptul că Diferitele procese comerciale au efecte diferite. Nu ține totul doar de, de PIB sau de inflație. Nu, e o legătură clară cu durabilitatea și să nu uităm și urgența climatică. Există demersuri foarte bune de a încerca să facă, de a soluționa această problemă, însă din păcate există și neajunsuri. Mulțumesc. S-a răspuns la multe întrebări. Da, Giulia are dreptate când vorbea despre fluxul liber de date și digitalizare. Ar vrea să mă refer la acea chestiune legată de perspectiva pe termen lung sau scurt. Dacă ne uităm la ultimele cifre de la Eurostat, sprijinul față de comerț e în creștere. În majoritatea statelor, în Suedia e de 86%, suntem printre cei care sprijinim cel mai mult comerțul internațional. În Italia e pe la 34-35%, deci diferențele sunt clare în rândul opiniei publice din statele europene cu privire la beneficiile aduse de comerț. Eu cred că noi am fost cumva cam leneși. Am vorbit de comerț internațional, a început să vorbească despre comerțul internațional și beneficiile aduse când uh, organul de apel de la OMC a ajuns să fie paralizat. Am ajuns să vorbim despre asta când s-a ajuns la conflicte comerciale și am ajuns să vorbim despre beneficiile aduse piața internă acum când se întâmplă Brexitul. Deci nu mai putem să stăm culcați pe o rână, eu cred. Trebuie să discutăm despre beneficiile pe termen scurt și lung pentru a explica realitatea comerțului, să spunem ce poate face comerțul și ce nu Companii, la rândul lor, pot de asemenea să se implice și trebuie să mm, facă tot posibilul pentru a duce la dezvoltare durabilă și asta are legătură cu următorul panel de discuții. Trebuie să înlăturăm obstacole pentru economia circulară, deoarece există obstacole pentru a recicla anumite materiale, de pildă, pentru a revinde obiectele deja folosite. Deci trebuie înlăturate acele obstacole din calea comerțului circular. Există asta. Zi de zi vin companii care ne spun că au idei fantastice, modeluri de afaceri uh, care sunt uh, bune din punct de vedere al mediului, însă că întâmpină obstacole. Da, trebuie să încurajăm negocierile. Avem un acord cu privire la bunurile de mediu care este deocamdată blocat. Și știm că avem nevoie de astfel de negocieri și să includem de asemenea și uh, serviciile în acest acord. Și trebuie să ne implic și aici. Dar fiindcă am vorbit de OMC, aș face o, o, o paralelă. Noi știm că de la Uruguay a da, dat rezultate până la urmă. Da, s-au făcut presiuni atunci la rundă de la Uruguay pentru a se obține rezultate. Și de aia s au obținut. Însă acum nu se mai face presiune în actuala rundă de negociere de la OMC. Trebuie să fim acolo prezenți, să ne implicăm și să lăturăm obstacolele în ceea ce privește comerțul ecologic. Pentru ca, din punct de vedere al durabilității, comerțul să fie ceva viabil. Uitați-vă la Agenda 2050. Comerțul clar nu e singurul instrument, însă e un instrument uh, absolut indispensabil dacă vrem ca în 2030 lumea să fie un loc mai bun. Sabine, un minut. Spun asta deoarece sunt sigură că vei reveni la această comisie foarte adesea, însă ceilalți nu vor mai veni atât de des. Da, bineînțeles. Da, eu am fost, sunt de acord cu ce au spus uh, mulți dintre cei care au luat cuvântul înaintea mea. Domnul Petecau spunea că noi avem avantajul de a fi un actor rațional, noi, UE, și că noi nu suntem buni la jocurile populiste. Da, e și punctul nostru foarte, dar e și punctul slab, în dezbaterea publică mai ales. Ceea ce avem o singură cale de a funcționa, bazându-ne pe fapte, încercând să avem o dezbatere bazată pe probe. Însă mediul este foarte ideologizat și dacă au astfel de abordare, ți-e greu să răzbați. Și cred că aveți dumneavoastră experiență în acest sens. Și poate că asta explică de asemenea și faptul că dezbaterea publică e complet denaturată pe acest uh, subiect. Pe de o parte avem cei care privesc cu ochi buni comerțul, însă nu sunt cei care ies în stradă. Opozanții se mobilizează mult mai bine decât ceilalți. Și ajungem astfel în situația în care nu vorbim despre beneficiile unei politici decât atunci când suntem practic pe punctul de a o pierde. Asta e problema pe care trebuie să o soluționăm împreună și n-am o soluție pentru asta, da? E un demers foarte anevoios și greu. Nu există soluții ușoare, asta e clar. Cred însă în continuare că trebuie să fim mult mai uh, clari atunci când spunem care sunt costuri și beneficii, să vedem care, ce se întâmplă cu efectul de distribuție și să vorbim despre modul în care trebuie soluționat asta. Însă politica comercială, de asemenea, uneori, uh, e învinovățită de toate turburile aduse de digitalizare și de evoluțiile tehnologiile, dar problema nu, soluția nu poate veni doar din punct de vedere comercial. Aici e nevoie de o abordare integrală și când vorbeam despre coerența politicilor, când vorbeam despre uh, modul în care uh, combatem ajutoarele de stat care sunt uh, nocive. Uitați-vă, recent Parlamentul European a votat pentru a crește capacitatea de a subvenționa pescuitul, în timp ce tot noi, UE, la Geneva, vrem să limităm asta. Da, de aia zic eu, cel mai bine ar fi să punem osul la treabă, dar împreună. Mulțumesc. Da, iată, o trecere perfectă către următorul grup de discuții a fost foarte interesant și faptul că atât de mulți deputați au pus niște întrebări atât de profunde ne arată că, într-adevăr, în următorul an și următorii ani vom avea foarte multe de făcut în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! Okay, so uh, in the interest of time, we are switching to the next panel. Uh, Trecem acum la următorul grup de discuții. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare, pentru faptul că ați rămas și la această a doua sesiune legată de dimensiunea durabilității din politica comercială. Da, la primul grup de discuții s-a văzut că este mult interes și față de acest subiect. Deci, bun venit la această sesiune legată de politica comercială europeană și obiectivele de durabile. Vă rog, întreagăți să părțiți sala în liniște. The, the, the bad and the good thing is that we have only three speak, speakers. Uh partea bună și proastă e că avem doar trei vorbitori. Doamna Șmic, din păcate, nu a putut să vină de la SVP, însă, pe de altă parte, vom avea timp pentru a discuta lucrurile mai în profunzime. Oricum, la ora 6 trebuie să încheiem. Haideți da, deci, să trecem la discuție. O avem pe doamna Isabel Duran, care este secretar general adjunct la Comisia ONU pentru Comerț și Dezvoltare. Avem un oaspete OMC de la Carl Brown, uh, director general adjunct, care va vorbi despre aceste chestiuni și poate va putea răspunde și la întrebări, la unele dintre întrebările adresate uh, mai devreme. Și domnul Mark Maes, ofițer pentru politici comerciale la Coaliția Belgeană 11-11-11. Deci ne veți spune mai multe despre ceea ce faceți. E vorba despre politica comercială, despre cum poate contribuia la, dezvol- la agendele ODD-urilor. Isabel, vă dau cuvântul pentru câteva minute pentru o prezentare, după care vom continua la următoarele discuții. Vă mulțumesc, mă voi exprima în limba franceză. Est-ce que le commerce Acum, la întrebarea dacă comerțul va ajuta la îndeplinirea ODD-urilor, depinde de ce comerț și cum e organizat el. Aș vrea să vă spun câteva lucruri ce țin de munca pe care o facem noi la ONU, la Comisia pentru Dezvoltare, în legătură cu comerțul. E mandatul nostru nu ne ocupăm doar de comerț, ci de comerț din perspectiva dezvoltării. Cum anume comerțul poate sprijini dezvoltarea țărilor mai puțin avansate. Și dacă e să privesc uh, lucrurile din această perspectivă, îmi dau seama că două lucruri nu au fost prevăzute când s-au adoptat de ori acum 5 ani, și anume dezvoltarea fulgu, fulgerătoare a domeniului digital. Ful... Climatic și criza climatică, care a luat o amploare mult mai mare decât acum 5 ani. De altfel, această chestiune climatică face parte dintr-un singur obiectiv din cele două 17 și de aceea chestiunea digitală nu apare în ODD-uri. Apare doar prin intermediul inovării, zicem așa. Deci de aceea trebuie să ne dăm seama că în acordurile comerciale dispunem de instrumente. Da, s-a spus și înainte, comerțul nu are cum să soluționeze totul, acordurile de la Paris și bunăstarea socială nu vor fi realizate prin comerț, însă totuși comerțul poate dezvolta anumite lucruri. Avem acele clauze din acordurile comerciale, dar uh, clauzele acestea sunt complicate pentru ca acestea să fie într-adevăr eficiente și să ajute la dezvoltare, ele trebuie să fie bine calibrate. Nu e suficient să abordezi lucrurile în mod generic, așa să vorbești despre drepturile omului sau despre mediu. Trebuie să ai niște clauze calibrate în funcție de lucruri precise, cuantificabile, cu niște date. Dacă nu, sunt doar niște dorințe frumoase care niciodată nu vor duce la rezultate. Trebuie să știți de asemenea că pentru multe țări în curs de dezvoltare, mai ales pentru micii producători, deci pentru cei mici din lanțurile valorici, să respecti acele standarde și valori poate fi la un moment dat un obstacol în ce privește uh, dezvoltarea ta. Deci trebuie să fim atenți ca o clauză de mediu, socială sau mm, ce privește drepturile omului, să nu aibă până la urmă efectul de a exclude anumiti jucători din acest uh, meci, să zicem așa. Deci calibrarea este esențială, după cum spuneam, calibrarea clauzelor. În al doilea rând, trebuie să fie coerente față de alte obiective și asta este munca dumneavoastră a Comisiei și parlamentului European, să vă ocupați de coerență. Și în al treilea rând, v-aș sugera ca în ceea ce dezvoltarea, clauzele să țin cont de indicațiile geografice și regulile de origine sunt. Uh, acestea reprezintă un, un mod de a încuraja producțiile locale și uh, reprezintă o modalitate benefică pentru ambele părți. În al treilea rând, Acordurile trebuie să consolideze capacitatea productivă a țărilor în curs de dezvoltare. Bineînțeles, da, avem problema socială a inegalităților, însă dacă vrem să reducem inegalitățile, trebuie să Uh, îmbunătățim capacitatea productivă a unei țări, pentru ca țara respectivă să creeze valoare la nivel uh, național și în economia regională respectivă. Și de altfel, cred că ar fi interesant ca și Comisia de Comerț să colaboreze mai mult cu cei de la DEVE din Parlament. Deci vă dau acest sfat, deoarece și eu am fost eurodeputată. Eu cred că acordul de Cotonou, de pildă, care sunt renegociate acum, sau alte elemente ce țin de dezvoltare, la un moment dat ar trebui să se încrucijeze cu politicile comerciale. Un al treilea rând, un al treilea element, um, dimensiunea digitală, foarte importantă. Faimosul regulament uh, general de protecție a datelor e un regulament care este regional, însă care uh, dă tonul, practic, uh, pentru a se uh, ajunge la astfel de regulamente și în alte uh, regiuni ale. Nu știu dacă alții vor urma această tendință, nu știu când și când, cum, însă cred că și la OMC și la noi se știe clar că acest regulament este foarte discutat de alții și ar putea fi o sursă de inspirație pentru alte regulamente regionale. Deci când UE sau alte foruri regionale iau astfel de decizie, există clar efecte asupra altora, deci se dă tonul. Digitalizarea este o înaltă pentru dezvoltare. Nu avem pe de o parte companiile GAFA care sunt rele. Concentrarea de putere și valoarea economică în domeniul digital a ajuns practic să fie controlată 90% de SUA și 10% în proporție de 10% pentru restul lumii, printre care UE, America Latină, Asia de Sud-Est. Deci 10% din valoarea economică a economiei digitale e la noi și 90% la americani. Și vă recomand excelentul raport pe care l-am publicat noi pe acest subiect raport care se spune că în domeniul digital vor trebui încheiate noi alianțe. Eu nu știu cum se vor încheia discuțiile la OMC. Colegul poate va vorbi despre asta. Nu e ușor, deoarece țările în dezvoltare, eu doresc să intre în economia digitală și ajungă și să negocieze ceva ce le este favorabil. Însă trebuie să vă dați seama că atunci când o țară în curs de dezvoltare merge să negocieze la OMC, nu uh, e atât de pregătită să discute despre niște chestiuni dificile cum ar fi uh, moratorii în domeniul digital. n au expertiză, n au reguli naționale de multe ori, n au nici 5G, nici ce 5G, nici 4G, n au nici măcar 3G, unii n au nici măcar uh, lumină, deci pentru ei partea digitală nu înseamnă același lucru ca la noi. Deci le lipsește practic expertiza în domeniul digital. Deci de aceea noi trebuie să Ajutăm aceste țări la negocieri. Dar pentru dezvoltare, partea digitală este esențială. Deci trebuie să devină o altă de a, a ajuta țările cu dezvoltare. Nu doar să își cumpere haine pe Amazon, ci să-și promoveze propriile produse astfel, să aibă o platformă digitală. E o miză într-adevăr enormă pe viitor. Și o altă miză majoră, schimbarea climatică. Comerțul, bineînțeles, că prin modul în care se face poate încuraja schimbarea climatică, dar e posibil să facă și inversul, adică să atenueze, să reducă schimbarea climatică. Mărfurile, resursele de bază vor schimba, produsele de bază, când fructele exotice vor ajunge să fie cultivate în alte regiuni decât cele care depind acum practic de exporturile de acele fructe exotice, ce s-a întâmplat cu țările acelea? Când va crește nivelul mării? avem următoarea conferință în Barbados, care poate e un paradis cu plaje paradisiace, dar e și o țară foarte fragilă care este amenințată, ca și Bahamas, ca și alte țări, de dezastru climatic. Cum se vor adapta deci țările în curs de dezvoltare? A faptul că schimbarea climatică va transforma și comerțul. Lucrurile Uh, merg în ambele sensuri și comerțul uh, afectează schimbarea climatică, dar și invers. Da, va fi nevoie de adaptare. Schimbarea climatică va afecta comerțul. Pe de altă parte, trebuie să încurajăm aceste țări uh, să contribuie la reducerea amprentei. Și închei acum referitor la multilateralism. Da, s-a spus, anumite alianțe ar trebui să fie mai neobișnuite, să zicem așa, să evite acea polarizare între răi și buni, între viziunea clasică și cea care lucrează la niște acorduri precise. Deci trebuie salvat multilateralismul, trebuie create noi alianțe diferite pe anumite teme. E clar că rămân elemente care sunt o sursă de dezbinare și unde opiniile sunt foarte divergente, însă schimbarea climatică și digitalizarea sunt două elemente în jurul cărora se pot închega anumite alianțe pentru a da un nou uh, impuls uh, multilateralismului care întâmpină probleme în ziua de astăzi. Deci, iată câteva idei în legătură cu toate aceste chestiuni. Nu aș fi putut, bineînțeles, să vă prezint totul, însă mm, oaspeții dumneavoastră cu siguranță vă vor uh, oferi și mai multe sugestii. Vă mulțumim pentru această notă optimistă și creativă. Sperăm să mai... Acum îi voi da cuvântul domnului Carl Brown. Ce poate face OMC-ul pentru ODD-uri, pentru îndeplinirea ODD-urilor? Ce poate face? Ce poate face mai bine? Poate. Mulțumesc foarte mult! În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru invitație. Întotdeauna e o plăcere să vin aici. Eu cred că pentru a atinge cele 17 obiective de dezvoltare durabilă pe promovate de ONU, comerțul poate avea un rol important. Aș dori să mă concentrez asupra uh, obiectivele de dezvoltare durabilă 14.6. OMC are misiunea să negocieze uh, Um, subvențiile pentru pescuit. La 11-a conferință ministerială de Buenos Aires, ministrii și-au reafirmat angajamentul pentru termenul din 2020 în vederea interzicerii până atunci anumitor forme de um, subvenții în domeniul pescuitului care contribuie la supracapacități și la suprapescuit și să elimine subvenții care contribuie la pescuitul ilegal, neraportat și nereglementat. În aceste negocieri, Uniunea Europeană joacă un rol pozitiv. Mă bucur să fiu acel vice-director, director adjunct, care provine din partea Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană este una din puținele entități dintre totalul de 164 de membri care uh, își dorește să mai investească în uh, bunuri uh, globale comune, iar oceanele și stocurile de pește sunt astfel de bunuri comune. OMC conduce negocierile pe pes- subvențiile pe pescuit. Um, Obiectul de dezvoltare al mileniului 14.6 nu este supraambițios. Vorbim despre supracapacitate, suprapescuit, uh, subvenții pentru pescuit uh, ilegal, neraportat și nereglementat. Însă profit de această oportunitate și în sensul celor spuse și de Sabine Vaient, m-aș referi și la alt angajament de la 14.6 și anume de a nu introduce subvenții noi. Uniunea Europeană a avut un program care s-a încheiat în 2007 și care a susținut înlocuirea embarcațiunilor vechi de pescuit. Știu că Parlamentul anterior a dezbătut un astfel de program de renoire. Nu am cunoștințe detaliate cu privire la acest program și nu îl voi evalua nici, în niciun fel. Totuși, astăzi doresc să vă atrag atenția asupra faptului că Uniunea Europeană este privită ca un uh, jucător responsabil, un exemplu de urmat și este invidiată de toți cei care doresc să facă lucrurile corect din punct de vedere moral. De aceea, orice faceți trebuie comunicat în așa fel încât să nu transmită un semnal greșit negociatorilor de la Geneva. Este o chestiune foarte sensibilă pentru că delegații care negociază subvențiile pentru pescuit la nivel de OMC um, pot uneori să perceapă lucrurile în urma unor analize simplificate și, în final, percepția e mai importantă decât realitatea. Percepțiile create de un ansamblu complex de dispoziții și informații, uh, ceea ce face ca mm, activitatea mea voastră legislativă să fie chiar o provocare. Din păcate trăim în vremuri în care spiritul vremurilor nu se mai bazează pe cooperare. Acest lucru se reflectă și în faptul că membrii au nevoie de aproape 5 luni pentru a cădea de acord asupra unui nou președinte a, pentru comitetul care negociază subvențiile pentru pescuit, odată ce ambasadorul mexican s-a a revenit în țara sa. Acest lucru arată că e necesar ca Uniunea Europeană să-și folosească influența pentru a duce negocierile la un rezultat uh, semnificativ. Aș dori să mai fac și câteva observații de ordin general. Uniunea Europeană a dat dovadă de leadership în ceea ce privește condițiile climatice. Sunt încurajat de acest lucru și aș dori să uh, subliniez că angajamentele OMC la nivel de OMC uh, asumate de UE mai lasă loc și de Um, obiective de dezvoltare sustenabilă. A fost vremuri în care era la modă în uh, dezbaterile societății civile să critici OMC-ul pentru că nu permiteau anumite uh, politici naționale. Aceste politici însă sunt uh, rezultatul uneori unor dezbateri prelungite la nivel național și reflectă evoluția la un moment dat într-o societate. Eu cred că în momentul de față e suficient de clar și s-a constatat și printr-un sistem stabil de jurisprudență um, la nivelul um, OMC că membrii au dreptul să dezvolte politici uh, naționale în scopul protecției mediului, a moralei publice, sănătății animale, consumatorilor și pentru orice alte obiective rezonabile. În preambulul acordului de la Marrakesh se găsește deja trimiterea la obiectivele de dezvoltare durabilă și, și la protecția și conservarea mediului. Acest preambul um, este folosit pentru interpretarea articolului 20 din acordul GATT, care autorizează excepțiile generale. Jurisprudența OMC permite implementarea de politici naționale chiar și dacă există consecințe restrictive la nivelul comerțului. Dar obiectivele trebuie să fie rezonabile. Implementarea lor nu trebuie să restricționeze comerțul mai mult decât necesar. Nu trebuie să existe o distinție arbitrară între companii sau produse naționale și străine și nu trebuie să existe niciun fel de alt element de discriminare. Această politică națională nu trebuie să fie o măsură protecționistă deghizată. Importanța considerentelor de mediu este de asemenea recunoscută la nivelul structurii OMC. Fondatorii Organizației Mondiale a Comerțului au considerat că este important să creeze un comitet pentru comerț și mediu. Aici membrii discută chestiuni de actualitate. Acum, economia circulară și efectele problemă ale plasticului figurează pe agenda sub conducerea președintelui francez a comitetului, membrii au în vedere să discute toate aceste chestiuni la conferința ministerială uh, de la Nur Sultan. O chestiune de actualitate pentru care am primit multe întrebări se referă la mecanismul de ajustare pentru carbon la frontieră. Este un subiect unde lider este Uniunea Europeană, nu este un efort uh, ușor. Există probleme în calculul uh, carbonului, colectarea datelor, în evaluarea amprentei. Există obiecții cum că poluatorul uh, străin ar putea veni cu diferite programe de compensare națională. Avem uh, lanțuri de valoare lungi care trec prin mai multe țări. Noi, de la nivelul secretariatului OMC, uh, putem face trimitere la cerințe, dar uh, nu vă așteptați din partea noastră să evaluăm din capul locului legalitatea orice, oricărei măsuri. Mulțumesc! Acum către cel de-al treilea vorbitor. Care este valoarea dumneavoastră din perspectiva societății civile în sensul în care politica comercială contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului, ODM-urilor? Da, mulțumesc pentru invitație. Ascultându-i pe vorbitorii din panelul anterior, noi suntem de partea unei coaliții de ONG-uri pentru dezvoltare. Deci mă gândeam la toate aceste probleme pe care le discutăm aici. Bun venit în lumea a treia din nou. Obiectivele de dezvoltare a mileniului se referă la chestii fundamentale, sărăcie, foame, acces la educație, acces la sănătate și așa mai departe, chestiuni de bază. Și ce face comerțul pentru aceste lucruri fundamentale, dar esențiale, e întrebarea. Acum, dacă ne uităm la modul în care este descrisă relația între comerț și ODM-uri, constatăm că se face în două moduri. Comerțul contribuie la creșterea economică, duce la venituri, prin urmare, finanțează totul. Finanțează toate ODM-urile și tot ce se întâmplă pentru că comerțul aduce creștere și așa mai departe. Ceea ce înseamnă, de asemenea, Comerțul e ceva bun, ne merge bine, creăm piețe, creăm bogăție, deci susținem ODM-urile. De ce să facem mai mult? Totuși, se uită deseori că această relație dintre deschiderea piețelor și creștere și venit nu e foarte clară avem și creșteri ale piețelor fără creșteri ale economiei și cei care beneficiază sunt cei care deja sunt foarte bogați și nu ceilalți. Deci e o discuție complicată, dar asta este raționamentul. Și ce vedem acum cu domnul de la Casa Albă și mm, războiul comercial, că acest lucru afectează direct creșterea. Dar dacă ne uităm la acordurile comerciale ale UE, pentru că am discutat mult de CETA, în evaluarea de impact de acolo se spunea că e vorba de o creștere de 0,5 până la 0,8%, deci un mai nimic pentru Uniunea Europeană. Și totuși, constatăm acum că a sporit foarte mult comerțul, dar foarte puțină creștere economică și atunci ne întrebăm uh, ce face uh, acest comerț? Trimitem noi lapte produs aici uh, către canadieni și ei la fel? Deci, mult comerț, dar cum contribuie acest comerț la creștere? Avem procese similare și în alte părți ale lumii. Iată deci uh, cum putem privi lucrurile din această relaționare. Apoi, Există o serie întreagă de obiective care țin de comerț din uh, cele 169 care vizează dezvoltarea durabilă. 8-9 cred că se referă la comerț. Promovarea atragerii investițiilor și mm, așa mai departe. Putem discuta câte anume există de fapt, dar dacă ne uităm la acestea, aceste obiective concrete, constatăm că nu o duc prea bine. Una din, unul din cele prezentate la 17 un sistem de comerț echitabil și deschis. În septembrie 2015 s-a adoptat agenda 2020 și în decembrie mm, la Nairobi țările vestice au încercat să scape de angajamente. Uniunea Europeană a fost implicată în acea încercare. Runda de dezvoltare de la Doha nu, nu s-a renunțat la ea, dar e oarecum în comă. Era unul din marile obiective de dezvoltare al mileniului, nu? Apoi, exporturile. prin intermediul LCD-urilor, care erau uh, <clears throat> prevăzute până în 2020, ceea ce nu s-a realizat, accesul la medicamente și decizia TRIPS luată la Doha acum multă vreme. Nu se folosește prea mult, dar între timp condițiile în care această decizie există. Industria farmaceutică a inventat uh, protecția datelor și exclusivitatea datelor care mi um, există la 7, 9, 14 ani și reduce accesul la medicini și nu știu dacă acum în contextul ODM-urilor există eforturi de a îmbunătăți situația. Există și um, dorința de a nu mai impune taxe vamale. Uniunea Europeană a procedat la acest lucru, dar alte țări nu. Americanii nu. Asta și înainte să vină Trump la Washington. Tratament special diferențiat. Unul dintre obiectivele specifice se discută foarte mult în aceste zile, apoi pescuitul o dezbatere foarte dificilă, după cum ați auzit, și nu se știe dacă va avea succes, va aduce rezultate. Acestea arată așadar că e dificil să incluzi obiective de dezvoltare durabilă în politica comercială. Întrebarea este cum contribuie politica comercială la ODM-uri dar întrebarea poate se poate formula astfel. Cum putem face mai sustenabilă politica comercială? incluzând aceste obiective în procesul decizional și este de fapt ceea ce ar trebui să aibă loc, pentru că Agenda 2030 e clară în această privință, cele 17 obiective și 169 de ținte ar trebui toate să contribuie de la nord la sud în toate domeniile politice. Ceea ce înseamnă însă că trebuie avut în vedere și ceea ce spunem este bun. Comisia Europeană face valoare de impact pentru a vedea dacă se respectă principiul a nu una. Modul în care procedează lasă loc de discuții. Nu trebuie să se asigure doar că nu dăunează, ci și că nimeni nu este lăsat în urmă. Noi ne-am dorit ca atunci când se negociază acorduri de liber schimb cu țări în curs de dezvoltare să ia în vedere 167 și ce înseamnă politica comercială pentru una sau alta din obiective. Sunt obiective unde politica comercială nu poate avea influență, dar sărăcie, inegalități, acces la servicii. Aici ne putem pune întrebarea ce poate face politica comercială sau ce nu ar trebui să facă. Pentru că nu ar trebui să submineze serviciile publice create în acest scop. Dar pentru a vă da un exemplu, Uniunea Europeană negociază cu Indonezia. Ce pot însemna aceste negocieri pentru o mică populație de pescari? Ce poate face un astfel de acord? Știm că au de suferit datorită pescuitului de crevet care distruge um, ecosistemul de acolo, se construiesc mari stațiuni turistice și localnicii trebuie să um, se retragă. În baza unor acorduri, iată, se trezesc cu flote mari care intră în concurență cu ei. Și aici nu trebuie intervenit doar cu măsuri eh, <clears throat> de însoțire, adică ce să eh, produc artizanal ca să vândă turiștilor, ci trebuie să învețe cum anume pot să-și protejeze habitatul și trebuie să să în vedere cum anume faci ceva bun în vederea realizării tuturor ODM-urilor. Acum schimbări climatice. Acestea nu erau uh, de atât de mare actualitate ca acum 5 ani ca acum, schimbările climatice, dar și degradarea uh, climatică consumăm cu 1,7% mai mult sau de 1,7% mai mult decât uh, producem, ceea ce înseamnă că dacă tot ar face la fel, am avea nevoie de mai multe planete. Trebuie să vedem cum putem organiza o tranziție către mai puține emisii către economia circulară și așa mai departe. Și vom constata că dacă vrem să facem acest lucru, va trebui să fie revizuite cele 40 de acorduri comerciale pe care UE le are cu diferite țări. În economia circulară există companii care fac reciclare. Spun că extrag mineralele, produc ceva, după 5 ani acestea sunt deșeuri, le refolosesc. Asta înseamnă însă că e, e nevoie de interdiții de export și UE în ultimii 15 ani a negociat împotriva unor astfel de bariere. De aceea trebuie renegociate aceste acorduri astfel încât uh, să ne asigurăm că deșeurile rămân în Europa. Deci dacă ne uităm mai departe și la ce e nevoie, trebuie să ajungem să avem alte uh, tipuri de politici comerciale. Iată o agendă imensă. Iată, deschidem acum dezbaterea pentru parlamentarii care doresc să intervină. Christoph Hansen, primul pe lista mea, da? Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și celor trei vorbitori pentru privirea de ansamblu. Am și câteva comentarii și întrebări. Mulțumesc, Carl Browner, pentru prezentarea dumneavoastră și de preocupările pe care le-ați exprimat vis-a-vis -vis de pescuit. Am avut ocazia să ne întâlnim la începutul lui decembrie la Geneva. Eu sunt din Luxemburg. Nu suntem o țară a pescuitului. Nu avem ieșire la mare dar totuși mă îngrijorează poziția Consiliului și a Parlamentului cu privire la așa numitul IMFF. Vorbim de milioane de oameni și cred că dacă folosim um, impropriu banii respectivi, putem uh, dăuna foarte mult. Am studiat cazul și consider că am încălcat 14.6 ca ODM care prevede să nu se danoze mediului și apoi am avut ocazia să întâlnim și alte delegații la Geneva unde s-a vorbit de acest lucru și cu ambasadorul american. Deci în uh, negocieri viitoare va trebui să fim foarte atenți ce facem. Dar nu vorbim doar de pescuit și un alt ODM în centrul discuțiilor noastre în Parlamentul European se referă la numărul 13, acțiuni climatice și am avut ocazia să particip la conferința climatică de la Madrid, unde, ca delegație parlamentară, am întâlnit multe delegații din partea unor state terțe și eu, de pildă, am întrebat delegația japoneză, eu fiind raportor din umbră pentru um, acordul UE-Japonia și am întrebat dacă aveți ambiții în ceea ce privește protecția climei și angajamentele uh, din acordul de la Paris atunci când ați uh, negociat uh, acordul transpacific. I-am uh, văzut pe cei doi diplomați că se uitau unii la altul și mm, erau oarecum uh, mirați că nu vedeau de unde să apară beneficiile. Însă, cred că există aici o gândire de tip siloz și um, diplomații care activează în domeniul comerțului nu vorbesc neapărat direct cu cei care activează în domeniul climei. În această dimineață am dat undă verde parteneriatului cu Vietnamul și am uh, solicitat neapărat uh, punerea în aplicare a capitolului vis-a-vis -vis de TSD și am înființarea unei comisii comune pentru monitorizarea implementării a uh, acordului și a acestui capitol. Credeți că acest lucru ar putea constitui un model și pentru alte parteneriate pe care le construim. Mulțumesc foarte mult, Kathleen Van Bremt. Quite all right, thank you. Ați pronunțat destul de bine. Vă mulțumesc. Există atâtea de discutat și mă simt foarte inspirată de prezentările dumneavoastră, dar mă uit și la doamna uh, moderator Fac observație generală, în primul rând. Sunt nou sosită în această comisie și la primele întâlniri ne-am întâlnit cu fosta comisară pentru comerț, doamna Malmström, a spus că comerțul nu poate să rezolve toate problemele lumii și asta a devenit o frază celebră și mulți reprezentanți ai comisiei au tot repetat asta mai apoi. Nu sunt de acord cu această frază ca atare, dar în această dezbatere, cumva, uh, ea tot apare fără să spună mare lucru. Eu sunt convinsă că nu așa trebuie să procedăm și doamna Durand a spus foarte bine când a spus, vorbim despre climat, în sensul că comerțul se va schimba în mod fundamental oricum din pricina schimbărilor climatice și ale politicilor aferente. Trebuie să fim conștienți de asta. Dorim oare un statut specific pentru refugiații climatici? În acest context știm bine că există foarte multe legături între, multe legături între economie, dezvoltare, climat, <coughs> migrație. Iar noi, în această comisie, avem această responsabilitate. Și asta am făcut și în trecut și o vom face uh, sper și cu alte comisii în viitor, pentru că avem tendința de a ne refugia fiecare, fiecare pe părticica sa. Sper că asta se va schimba. O altă observație. Strategia pentru Africa, care ne așteaptă în curând uh, și trebuie să ne hotărâm cum abordăm această chestiune, strategia, strategia pentru Africa și comerțul uh, în acest context, deci, comerțul va fi un element foarte important și vreau să întreb pe participanții la această discuție despre ce cred despre acest subiect, cum să abordăm acest subiect. Un punct critic aici este acela care nu permite Africii să se comporte ca și cum ar fi un membru al Uniunii Europene. Și mă gândesc la lanțul valoric. Exemplu, Ciocolata se exportă din Africa de uh, vest către Europa cacao, dar uh, când se produce ciocolată în Egipt, de pildă, nu se mai folosește materie primă din Africa, pe de altă parte. Și sunt multe alte exemple. Dacă mă uit la obiectivele de dezvoltare durabilă și dacă dorim să mergem cu toții în aceeași direcție, ce să facem în politicile noastre comerciale pentru a permite uh, Africii mai mult, uh, să se implice mai mult în uh, acest schimb comercial. O altă chestiune mai generală ne așteaptă tot acest proiect care este Green Deal. convinsă cu fermitate că asta este calea de urmat în Europa, dar nu vom reuși dacă nu integrăm aceste aspecte și în politica noastră de comerț și trebuie să avem așa ceva, ă, dar văzut dintr-un punct de vedere mai amplu. Capitolele dezvoltare durabilă care figurează astăzi în acordurile noastre comerciale reprezintă um, un mare pas înainte, dar ele nu sunt suficiente, nu se pun în aplicare, nu sunt urmărite ca atare, sunt încă multe de făcut. Ce e de făcut așadar? Uh, tot așa în contextul acordurilor noastre de liber schimb. Vă mulțumesc, poate m-am lungit prea mult. Vă mulțumesc, doamna Cavazzini. Mulțumesc și eu pentru aceste idei pe care ni le transmiteți și mă bucur să văd aici și fețe cunoscute. De pildă pe tine, Isabel, mă gândesc și la ce a spus doamna Van Bremt, avem Green Deal, și noi, Parlamentul, trebuie să cosemnăm o rezoluție pe marginea Green Deal, dar numai în care avem niște standarde eh, pe care ne dorim să fie respectate, așa cum ne dorim ca și standarde sau obiectivele din COP21 să fie și ele respectate și consfințite. În acest context, eh, însă, nu prea știm cum să procedăm în continuare, mai ales când vine vorba de politicile climatice care trebuie să uh, intre peste tot, în toate politicile noastre. S-a menționat acordul cu Cambodgia, dar și când vine vorba de regulile de la OMC și reforma uh, dorită acolo, apoi uh, președintele Macron al Franței a făcut niște propuneri legate de prezența climatului în uh, politicile noastre și, în general, ce se poate face pentru că aceste problematici climatice să apară în uh, toate acordurile noastre de schimb comercial. Comercial, domnul Scholz, mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați spus, extrem de interesant. Când vorbim despre dezvoltare, uh, dezvoltare durabilă, sunt de acord cu cele spuse aici, dar nu știu dacă avem aceeași interpretare acel exemplu cu pescuitul a fost unul chiar uh, interesant. Doamna Cavațini a spus și ea că aceste obiective de dezvoltare durabilă trebuie să reprezinte un standard orizontal, transversal pentru toate politicile UE, nu numai pentru cea comerci comercială. Dar întrebarea se pune cum. Și o întreb și eu pe Isabel s a adoptat uh, principiile de la Geneva pentru, New, pentru Green Deal cu cinci uh, scopuri pentru reechilibrarea situației și alte cinci principii pentru multilateralism și dacă m-aș referi la al patrulea, el spune că regulamentările internaționale trebuie să nu uite o diviziune a muncii echitabilă și să nu permită uh, unor țări să nu își îndeplinească obiectivele lor. În acest context, este oare Uniunea Europeană gata să aștepte la negocieri pe acord, pe, de comerciale cu alte țări tocmai aceste principii? Și la UNCTAD există oare această voință uh, de a se sublinia că acest acord chiar a fost atins? și concret. Cum să schimbăm economia noastră și politica noastră comercială în acest sens? Și întrebarea către Mark Mez. Ați criticat exporturile, orientarea către exporturi, iar la capitolul acorduri de liber schimb, ați spus că trebuie acestea reanalizate. Realitatea comercială de astăzi este ea oare una care favorizează schimburile bilaterale și multilaterale de bunuri și servicii sau, din potrivă, ne spuneți că avem niște obligații luate de țări la ONU care ne fac să credem că ar trebui să avem mai mult comerț și cooperare. Deci ne întâlcem cumva la ideile fundamentale ale eh, schimburilor comerciale de la începuturi. Ellie Chance, mulțumesc foarte mult! Două aspecte. În primul rând, pentru doamna Durand, mă bucur că ne-ați reamintit că economia este aici pentru a fi slujba oamenilor și nu invers. Asta merită să fie subliniat anumiți, co anumiți colegi de la alte grupuri au pus niște întrebări care m-au frapat un pic, trădând o anumită logică binară. Uh, unii s-au manifestat împotriva comerțului, oricărui tip de comerț. Mie mi se pare că a fi pro-comerț, au spus că a fi împotriva comerțului este ceva simplist, simplist. Eu zic invers. Nu e vorba de comerțul ca tare, ci de calitatea relațiilor comerciale. Sunt uh, frapată de faptul că toate măsurile pe care le folosim sunt de ordin cantitativ. Tot mai mult comerț, se tot spune. Poate este o întrebare mai filozofică sau teoretică, dar m-ar interesa să știu de la dumneavoastră, de la toți, cum să facem din, să ieșim din această obsesie cantitativă, simplistă, de măsură a comerțului, să ne îndreptăm mai mult așadar către o calitate, calitatea comerțului care să țină cont de dimensiunea socială și de mediu și nu numai de procentaze procentaje de scăderi și creștere ale comerțului sau ale PIB-ului. Um, o altă întrebare adresată domnului Sebana? Da, pescuitul. Mă preocupă și pe mine însă am fost frapată de ce a spus despre OMC și dezvoltare durabilă. A spus cumva că standardele de la OMC permit o astfel de dezvoltare durabilă. Uh, favorizează chiar. Mâine însă mi se pare că, și am auzit asta și în alte părți, cum că e loc și de mai mult, de mai multă ambiție. OMC cu siguranță are nevoie de a fi reformat și asta pe mai multe axe cu siguranță, n-ar fi oare cazul să profităm de această reformă pentru a recunoaște și la acest nivel urgența schimbărilor climatice și deci concomitent cu urgența reformei OMC? Nu să ne mulțumim că OMC-ul nu face nimic, nu daunează mediului, ci să mergem mai departe pentru a putea să favorizăm implicarea acestei instituții în atenuarea efectelor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Rodriguez Piniero. Aveți din nou cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult și le mulțumesc tuturor uh, oaspeților pentru intervenții. Eu aș vrea să fac o scurtă observație. Da, mulți spun dacă trebuie să facem comerț sau nu, dar nu despre asta e vorba, deoarece nimeni nu-i dispus să renunțe la telefoane mobile, la hiperconectivitate, la alimentele pe care le consumăm. Nimeni nu e autosuficient, oricum trebuie să consumăm. Întrebarea cheie este uh, în ce condiții sunt produse bunurile și serviciile pe care le uh, consumăm. Și în acest sens sunt esențiale obiectivele de dezvoltare durabile. Și e fundamental ca dezvoltarea să fie durabilă, deoarece nu va mai fi dezvoltare deloc. Și de aceea obiectivul de combatere a schimbării climatice trebuie într-adevăr să fie printre cele mai importante. Durabilitatea nu e doar de mediu, e și um, socială și din punct de vedere al muncii și în ceea ce privește durabilitatea socială. Pe mine mă îngrijorează uh, un lucru și anume că se pune prea puțin accentul pe egalitatea de gen și pe perspectiva de gen. Să vorbești despre durabilitate și să nu ții cont de faptul că jumătate din populație trebuie să aibă acces la aceleași condiții, la aceleași beneficii ca și cealaltă jumătate a populației, bine, asta e esențial și fundamental. Eu cred că UNCTED uh, a făcut deja foarte mult în acest domeniu, însă cred că ar trebui să faceți mai multe și OMC-ul de asemenea ar trebui să se implice mult mai mult în acest sens. E ceva despre care a început să se discute mm, la OMC, însă nu e suficient. De aceea aș vrea să știu ce abordare are domnul Brown în această privință. Și acum, cu privire la drepturile omului. Atunci când vorbim despre condițiile de producție, în primul rând uh, vrem să se respecte drepturile omului. Da, drepturile muncii sunt importante, însă în primul rând nu trebuie exploatate persoanele. Și din această perspectivă, cred că un tratat uh, obligatoriu, acel Binding Treaty de la ONU, e o inițiativă fundamentală pentru a garanta un angajament de ceea ce privește respectarea drepturilor omului de către companii. Uniunea Europeană deocamdată nu are un acord, nu există un mandat al Consiliului în acest sens, nu și-a dat acordul, însă eu cred că în acest Parlament deja ne-am pronunțat pentru, dar cred că ar trebui să existe un angajament din partea tuturor celor care suntem implicați în acest domeniu al dezvoltării durabile și în ceea ce privește respectarea ODD-urilor. Să existe un tratat internațional care să ceară companiilor să respecte cerințele de bază, respectarea dreptului la viață și a nevoilor de bază a unei ființe umane. Deci fiecare dintre dumneavoastră aș vrea să știu eu ce credeți despre acest binding treaty de la ONU. Și dacă sunteți de acord cu această inițiativă, ce credeți că ar trebui să se facă în continuare? Și acum, în ultimul rând, noi întotdeauna adresăm întrebări, însă dumneavoastră ar trebui să ne spuneți și nouă Parlamentul European ce așteptări aveți de la noi. Aș vrea să auzim de la dumneavoastră ce anume așteptați de la noi pentru a îmbunătăți situația. Doamna Halsbro, ultima întrebare. Thank you. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Am spus mai devreme că e o zi excelentă pentru comerț. Am obținut rezultate foarte bune în acordul cu Vietnamul de dimineață și acum, iată, avem uh, o prezență atât de, uh, de mare calitate în această masă. Am uh, două întrebări. Vremurile s-au schimbat. Astăzi discutăm comerț și durabilitate. Nu comerț sau uh, sustenabilitate sau durabilitate. Cred că asta este o mare schimbare față de acum 10-15 ani. Ne concentrăm foarte mult pe schimbările climatice și nu este de mirare din cauza urgenței situației, dar este important să avem și o abordare durabilă a acestei dezvoltări uh, durabile, mai ales chestiunile de mediu. Uneori uităm de biodiversitate, de pildă, și vreau să vă întreb ce credeți despre o astfel de perspectivă mai amplă. chiar facem acest lucru? Pentru că avem tendința de a ne concentra pe un subiect acum și peste 10 ani pe alt subiect, deci cum să facem? Vă pun și noastră aceeași întrebare ca și celor care au făcut prezentări uh, în prima parte pe un subiect pe care eu îl consider foarte complicat. E vorba de subsidiile sau subvențiile pentru carburanții fosili. Uh, e foarte problematic. Ce se poate face pe plan internațional pentru a ne pune de acord ca să renunțăm pur și simplu la acești carburanți fosili? Ce se poate face la aceste subvenții pentru ele? Am auzit aici idei foarte interesante, dar vă rog, fiți cinstiți și Uh, spuneți lucrurilor pe șleau, ca și politicieni, la ce să ne așteptăm. Poate că pe undeva nu ne concentrăm pe ce trebuie, pentru că 5 ani nu e o perioadă prea lungă de timp și, de fapt, subiectul nostru necesită o abordare temporală de mult mai lungă durată. Mi-aș dori ca sfârșitul acestui seminar să fie unul cât se poate de ambițios. Da, cu siguranță. Uh, domnul Blauro, pentru dumneavoastră ați primit o întrebare direct subsidii, pescuit, uh, carburanți fosili și apoi pe doamna Dion Bineînțeles că puteți să reacționați și la celelalte 20 de întrebări, dar pe doamna Durand aș întreba-o aș ruga-o să vorbește, vorbească despre acele abordări holistice sau, din potrivă, uh, fragmentare și alte capitole de dezvoltare durabilă um, care ne preocupă așa de mult la Parlamentul uh, European. Domnule Brown, mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Dumneavoastră, Parlamentul European, dumneavoastră sunteți cei care garantează că politica instituției dumneavoastră este bazată pe valori. Și dumneavoastră o arătați clar în discuțiile privind acordurile de comerț și în toate acțiunile de monitorizare ale acestora. Deci vă bazați pe valori, vă interesează aceste lucruri. Domnul Scholz a dorit uh, și dorește ca obiectivele de dezvoltare durabile să fie respectate în toate politicile europene. Nu pot decât să aplaud inițiativa UE în acest sens și în orice caz ideea este ca și uh, de la OMC să existe aceeași conformitate. Uh, pentru mine sunteți fruntașii clasei. Țineți-o tot așa vecinul nostru a spus-o. Sunt de acord. Nu trăim într-o lume ideală. E loc și de mai bine. Această declarație, cum că politica comercială nu rezolvă totul, nu trebuie să fie o sintagmă care să ne scuze pentru totul. Nu, trebuie să fie o încurajare pentru alte politici care să atingă alte obiective. Întrebare legată de gen. De la conferința ministerială de la Buenos Aires încoace, avem o inițiativă comună referitoare la femei și comerț. Și cred că asta a însemnat nașterea unui uh, subiect care a pătruns în multe alte dezbateri, în multe alte forumuri, pentru că, da, femeile au un rol deosebit în dezvoltare eu am o teorie personală, să știți, și o împărtășesc cu dumneavoastră. Toate problemele lumii ar fi rezolvate dacă am avea mai multe femei plătite, salariate. Aceasta este, într-adevăr, ceea ce uh, reprezintă o mare diferență. Îi mulțumesc domnului Hansen în legătură cu întrebarea sa cu pescuitul. Și, într-adevăr, da, dar nu monopolizez, uh, nu-i așa? Am să dau imediat microfonul colegilor, dar vreau doar să spun un lucru. Am încercat să vă prezint uh, faptul că OMC nu vă împiedică să puneți în aplicare niște politici care vi se par uh, că merită să fie implementate. S-a pus întrebarea dacă nu cumva OMC-ul n-ar trebui să fie mai uh, proactiv în anumite cu anumite politici. Nivelul de ambiție este dictat de politica națională, de ce ne spun membrii noștri și ceea ce emană de la nivel național. Și apoi să avem și uh, instrumentele care să ne permită să transmitem asta pe plan internațional și multilateral în relațiile dintre partenerii. Cred că am să dau cuvântul acum uh, colegilor, colegei, doamna Giro. Alors, quelques elemente. Vă mulțumesc. Câteva elemente. În primul rând, pentru a răspunde domnului Hansen. Da, comerțul și clima, <laughs> din punct de vedere al diplomaților, sunt două lumi complet diferite. Acolo nu discută între oamenii. Am organizat un eveniment inedit la Geneva. Am invitat 21 de negociatori pentru crimă, pentru partea digitală și pentru comerț, i-am pus la oaltă și am făcut o formație. Cei care se ocupau de comerț am învățat legătură cu schimbarea climatică și viceversa. A fost foarte interesant. Acești oameni nu numai că nu se cunosc, însă, cum spunea și doamna Pre, pe bună dreptate, uneori în această instituție putea să facem mult mai multe pentru a lucra împreună și nu izolat. Și la noi la fel. Cu toții trebuie să facem eforturi pentru a încrucișa aceste două domenii, comerț și climă. Și am văzut-o, da, și s-a spus, comerțul are un impact asupra climei, dar și invers. Și clima acum, schimbarea climatică, afectează comerțul, spre bine sau spre mai rău, depinde din ce unghi privești lucrurile. M-ați întrebat ce facem cu Africa și care e prioritatea pentru acest continent. Acum, Uniunea Africană a ales, și asta a fost ratificat de un număr suficient de țări africane, deci a ales să lanseze o zonă de liber schimb um, în Africa. Ar putea să fie ceva bun sau ceva rău. Depinde ce se pune acolo în acea zonă de liber schimb și depinde de cum va contribui UE și cum vor contribui și alți parteneri pentru că această piață unică africană uh, să evolueze. Știți că Africa este un continent uh, foarte complicat. Dacă vrei să călătorești, uh, n-ai legături transversale. Totul e centralizat prin uh, câteva mari capitale. Deci toate trebuie făcute acolo pentru a organiza un comerț la nivel regional. Ceea ce e bun pentru Uh, scara de valori. E mai bun să fii într-un astfel de organism, să zicem, mai regional, dacă ești de dimensiuni mai mici, e mai bine așa, decât să ajungi direct la nivel global, unde cei mici, practic, uh, sunt uh, lăsați de izbeliște și nu beneficiază de nimic. Da, deci e important să se lucreze acolo pe niște valori pe care vrea să le susțină UE, nu doar niște valori comerciale pentru întreprinderi europene, ci niște valori pentru a stimula o logică a pieței care să fie interesantă pentru dezvoltarea țărilor africane. Am evocat câteva elemente, indicațiile geografice. dar într-adevăr, aici am putea face ceva pentru a încuraja politicile africane dezvolta, pe politicieni africani, mă scuzați, care se ocupă de dezvoltare, să țină cont de aceste reguli de origine. Am fost recent în Peru, <laughs> bine, trec de Africa, și am văzut acolo cum se lucrează pe tema biodiversității. Se dorește protejarea biodiversității, dar se dorește și acces pe piața europeană pentru așa numitele novel foods. Și le e foarte greu. Ei au niște produse foarte interesante care protejează biodiversitatea, dar care nu au niciodată acces pe piața europeană din cauza faptului că regulile sunt foarte stricte. Eu nu cer să fie mm, flexibilizate aceste reguli, însă trebuie să vedem cum putem avea inițiative economice pentru a proteja biodiversitatea și pentru a crea locuri de muncă și activitate economică în acestea. Acum, lesnirea de schimburi la nivel regional. Turismul. Turismul este iarăși un element de dezvoltare durabilă. Economic, euh, si il est pensé d'une autre... Dacă e gândit într-un mod diferit, vă refeream la zona Caraibilor Adineaur. Nu putem spune că întotdeauna turismul e gândit în mod viabil și durabil. Nu. Și acolo pot fi făcute lucrurile. Migrațiile. În mod paradoxal, migrațiile sunt un factor de dezvoltare, spre deosebire ce se gândește. Și nu mă gândesc doar de la migrația către europeană, ci și cea intraafricană, care are o amploare mult mai mare și dacă ar fi mai bine gestionată, ar putea crea bogăție și schimburi. Acum, uh, bunurile de bază, materiile prime, diversificarea economiei, asta le poate permite țărilor africane să-și diversifice mm, economia și să nu mai fie atât de dependente de exportul de produse de bază, deoarece odată ce se schimbă prețurile, uneori uh, piețele se mm, piețele practic uh, se prăbușesc. Acum, noi nu suntem un partid politic, nu suntem un acord la negocieri. Noi avem mandatul nostru de la statele membre, de la toate state membre UE, deci nu doar de la statele membre în curs de dezvoltare, care sunt, n-aș spune eu, clienții noștri, însă pentru ei existăm noi, UNCTA, deci noi existăm, Doar ce țările în curs de dezvoltare ne-au uh, solicitat să le ajutăm în ceea ce privește mm, comerțul. Vă pot spune că la această conferință, bineînțeles că există polarizare, ca și aici, de la cei 77 care, pe bună dreptate, așa cum spunea domnul Mas, agenda de la două ani niciodată n-a fost aplicată, nici încheiată, nici uh, pusă în aplicare, deci multe țări uh, în curs de dezvoltare sunt foarte frustrate, deoarece au fost uh, date uitării, deci această agendă practic nu a fost dusă la bun sfârșit, deci există această polarizare între țările cu dezvoltare și celelalte, e greu să găsești alianțe pe anumite teme noi care să ne permită să depășim polarizarea tradițională care, până la urmă, e mm, de înțeles. Dar faptul că au apărut noi provocări nu înseamnă că nu mai există vechile provocări. Da, există și faptul că n-am soluționat vechile provocări nu înseamnă că nu trebuie să le soluționăm pe cele noi, digitalizarea și schimbarea climatică. Acum, Uh, companiile și drepturile omului. Aici asta depinde de Consiliul Drepturilor Omului. Există acolo un grup de lucru pentru a încerca să se ajungă la un tratat obligatoriu, acel binding treaty, pentru a obliga companiile transnaționale să respecte drepturile omului. Negocierile sunt uh, greoaie, nevoioase, dificile, nu știu dacă vor ajunge la bun sfârșit. Eu sper, sincer, însă, nu știu. Uh, eu cred că putem prezenta argumente juridice, însă cum mi se poate explica mie că, <laughs> iată, companiile multinaționale nu trebuie să respecte drepturile omului. De ce au ele această scutire? De, dacă vrem cu toții să respectăm ODD-urile, păi și multinaționale ar trebui să o facă. E ușor de spus, dar greu de făcut și negocierile nu sunt simple, deoarece polarizarea e foarte marcată în ambele tabere. Eu sper să găsească un drum uh, negociatorii, deci nu doar acel principiu călăuzitor uh, orientativ care să fie pe bază voluntară. Deci dacă vrem un tratat obligatoriu, uh, riscăm ca acesta să nu fie niciodată ratificat. Deci câștigăm bătălia politică, dar nu cea a punerii în aplicare. Ar fi păcat. Deci trebuie să să lucreze pe ambele fronturi. Vă mulțumesc, dar cu siguranță reluțiile vor, ă, discuțiile vor continua. Vă mulțumesc. Într-adevăr, subiectul este foarte vast. Poate că vreți să ne spuneți câteva cuvinte și dumneavoastră, deoarece trebuie să încheiem această discuție la ora 6, interpreții și încheie programul. Deci mai avem un minut, după care să tragem concluziile. Câteva elemente mi-au trecut prin minte când am participat la acest schimb. Capitolul dezvoltare durabilă e minunat. Însă acesta stabilește niște limite pe care nu le poți depăși, deci trebuie să respecti anumite lucruri. Dar nu e un capitol care să aibă influența asupra restului acordului. Asta nu înseamnă că atunci când ajungi pe piața belgeană trebuie să fii atent la micii fermieri partea comercială a acordului e o expresie a intereselor economice ofensive și defensive ale UE. Capitolul dezvoltare durabilă e cumva în afara acordului propriu zis. Da, aduce o plus valoare, însă nu afectează ceea ce se întâmplă. UE Africa. Acum, dacă UE va negocia cu Africa, se va repeta ce s-a întâmplat și cu pas. Cu um, acordul de protecție a investitorilor. UE pur și simplu își va apăra interesele. Africanii poate vor accepta, însă va fi bine pentru ei? Asta e întrebarea de fapt. Da, bună întrebare pentru a sfârși această discuție. Doriți să trageți concluziile, domnule președinte? Bineînțeles că într-un minut nu pot să rezum întreaga discuție. Însă domnul Calbro a menționat pe bună dreptate faptul că s-au schimbat discuțiile. Acum 20 de ani, în mediul uh, OMC-urile, uh, obiectivele de dezvoltare ale milionului nu erau, practic, în primul punct pe agenda. Da, s-a înaintat în pași de merg, dar totuși s-a înaintat, măcar asta e bine. Vă mulțumesc dumneavoastră, doamne moderator, oaspeților și vă urez tuturor toate cele bune. So, Karin, on 20, any other business, something? Mai e cumva ceva la diverse? Nu, foarte bine. Următoarea noastră ședință va fi pe 19-20 februarie.